și îmi pare bine să avem alături de noi pe noua comisar pentru uh, comerț, doamna Cecilia Malmström, comisarul european pentru comerț, e prima oară că e alături de noi uh, de la numirea în noua funcție, deci îi urăm bun venit și mă bucur că Înaintea reuniunii am putut să ne întâlnim pentru a vorbi despre transparența inițiativei cu privire la negocierile TTIP, acordului cu Statele Unite. Uh, și acum uh, trebuie să vedem cum putem implementa toate acestea din punct de vedere tehnic pentru a avea mai multă transparență la Parlament, dar și în interesul publicului în general. Deci să uh, încercăm să găsim o metodă mai rațională decât în trecut. Însă, doamnă comisar, sunt convinsă că ne veți spune dumneavoastră mai multe despre prioritățile în politica comercială a Uniunii Europene, de aceea aștept cu interes uh, cuvântarea dumneavoastră. Dar înainte de a începe, nu vreau să dăm uitare faptul că este aici și ministrul uh, pentru comerț al Ecuadorului, iată-l, uh, este în sală, chiar în fața mea și îi urez bun venit. Îmi pare foarte bine că găsiți munca noastră atât de interesantă încât v-ați făcut timp pentru a ne vizita. Și cu asta dau cuvântul doamnei Marta. Mulțumesc, eh, domnule președinte, domnilor și domnilor. E, într-adevăr, prima ocazie de a mă întâlni cu dumneavoastră în noua mea calitate, eh, cu excepția audierii, desigur, și aștept o bună cooperare cu dumneavoastră. E un moment important pentru noi. Prima oară când ne întâlnim, cred, eh, și cred că munca Uh, comună în următoarele cinci ani o vom defini acum. Sper că va fi o agendă de succes. Relația dintre noi uh, e o cheie pentru politicile Uniunii Europene. Sigur că avem relații și cu prietenii de la Consiliu, miniștrii din, eh, din guvernele naționale și, nu în ultimul rând, cu cetățenii noștri. Și e nevoie de fiecare pentru a face o treabă bună. Avem responsabilități comune ca aceste relații să funcționeze, pentru că, într-adevăr, politicile comerciale contează, sunt un instrument puternic pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Pe continentul nostru, 30 de milioane de oameni eh, lucrează uh, în uh, lucrurile de muncă legate de export e 10% din uh, forța noastră de muncă și acest procent trebuie să crească dacă trebuie să avem, uh, dacă e să avem acces la piețele din afara Uniunii Europene. Sunt milioane de oameni care depind de comerț în energie, materii prime, componente, servicii cum ar fi finanțe sau tehnologia informațiilor. Comerțul este legătura noastră cu lumea, începând cu Marco Polo, care a revenit cu Mirodenii, uh, dar uh, acum, iată, de la Mirodeni am trecut la fibre optice, deci uh, politica comercială este una pe care o vom crea în comun și un instrument puternic pentru a răspândi inovarea, valorile, pentru a aduce mai aproape oamenii. Sunt șapte miliarde și jumătate, șapte miliarde de oameni în întreaga lume și mare parte din ei trăiesc în țări pentru care Europa este cel mai mare partener comercial. Deci trebuie să cooperăm ca să ne asigurăm că putem uh, avea de profitat de pe urma beneficiilor comerțului. Sigur că nu ne înțelegem întotdeauna pe fiecare subiect și așa e normal. Eu cunosc Parlamentul, însă sigur că tocmai de aceea cred că vom avea o cooperare constructivă cum spunea Humphrey Bogart în Casablanca, acesta este doar începutul unei minunate prietenii. Uh, dar dați-mi voi acum să intru în detalii, trei puncte. În primul rând, uh, cooperarea noastră în general, în al doilea rând, câteva chestiuni aflate pe masa noastră de lucru și în al treilea rând, care va fi poziția noastră în viitor. În primul rând, cooperarea. Cooperarea înseamnă că uh, trebuie să avem puterea de a asculta partenerii noștri. Asta va fi prioritatea Uh, mea, așa cum a fost și în trecut, deci vreau să ascult ce au de zis politicienii, ONG-urile, mediul de afaceri, societatea civilă, toți actorii implicați uh, în acest fenomen ca să înțeleg uh, care sunt toate opiniile pe chestiunile care ne interesează. Sigur că Trebuie ca dialogul să se consolideze, dialogul cu domeniile voastre foarte important, dar și dialogul cu mulți alți uh, actori din uh, această sferă. Dar pentru asta e nevoie de transparență și vă promit, v-am și promis la audiere de altfel că voi face toate eforturile pentru a avea mai multă transparență în negocierile pentru acordul transatlantic de comerț și investiții, așa numitul TTIP. Și am început să-mi respect angajamentele. Săptămâna trecută la Strasbourg, Comisia a adoptat și am uh, prezentat aici împreună cu domnul președinte câteva inițiative noi. Comisia va publica mai multe din propunerile pe care le-am făcut către SUA pentru capitolele unui eventual acord. Uh, vor fi pe internet, uh, vizibile de toată, de toată lumea. Mai importantă decoperirea noastră aici, în Parlamentul European, încetăm practica de a face cunoscute documentele TTIP doar anumitor membri ai Parlamentului. Toți membrii Parlamentului European vor putea avea acces la aceste documente și nu vor fi clasificate decât puține dintre ele. Putem face asta, sigur, doar dacă ne asigurăm și că acele documente care trebuie să rămână confidențiale rămân așa. Și e un efort comun, serviciile mele sunt deja în contact cu serviciile dumneavoastră ca să găsim un uh, mod corespunzător ca să și poată funcționa această inițiativă. Unele documente nu pot fi făcute publice. Știți, uneori într-o negociere e nevoie să ai și discuții în spatele ușilor închise pentru piața muncii, pentru comerț și e nevoie și de un mic grad de confidențialitate pentru a avea rezultate bune. Așadar, sper că puteți înțelege asta. Însă sper și că acești prim pași uh, pot fi apreciați de domnile voastre și ne vor permite să arătăm oamenilor uh, despre ce anume discutăm, ce anume propunem și ce anume nu propunem ca să risipim anumite îndoieli, mituri și să arătăm doar faptele și să, de pe asta să ne bazăm discuția. Pentru ca toți cetățenii, IMM-urile, să poată vedea ce li se pregătește. Și sperăm să avem și o dezbatere mai, pregăt mai eh, constructivă în legătură cu ceea ce își dorește Europa de la negocieri. Și asta mă duce la al doilea punct. Ce avem pe masă de lucru, TTIP este desigur cel mai important și cel mai mare pește pe care îl avem de pescuit, ca să mă exprim așa. Uh, după cum am spus, vrem un nou început pentru acele negocieri. Inițiativa pentru transparență e o parte importantă a acestui nou început. O altă parte va fi să fim mai implicați în dezbatere, nu doar cu publicarea articolelor din ziare, ci vorbind, într-adevăr, având un dialog cu societatea civilă, uh, ajutându-i să participe în, la multe reuniuni și să participăm și noi la multe reuniuni și o vom face și la anul. Trebuie să vedem ce se întâmplă și cu dezbaterile online și apoi e nevoie și de un conținut ambițios, echilibrat, dar trebuie să fim și realiști. Mă voi deplasa la Washington uh, duminică pentru a avea uh, discuții detaliate cu ambasadorul Froman și voi avea un tablou uh, de plin și complet al situației actuale. Și ce înseamnă un acord ambițios și realist? În primul rând, rezultate ambițioase când e vorba de accesul la piață pentru bunuri, servicii și achiziții publice. Cred că acordul cu Canada este un bun exemplu. Trebuie să scăpăm de majoritatea taxelor vamale pentru un moment, sau atunci când acordul va intra în vigoare, companiile americane și europene trebuie să uh, se găsească pe picior egalitate când intră în competiție pentru uh, contracte publice și vom uh, dori un nou acces la piață în servicii. Și trebuie să fim foarte clari de ce anume nu ne vom ocupa nici serviciile publice, nici servicii audiovizuale. E clar, nu ne vom ocupa de astea. Cel de-al doilea pilon al TTIP e reglementarea. Eu doresc să văd un pachet care funcționează pentru IMM-uri și consolidează, nu slăbește nivelul de protecție în Europa. Asta ar include moduri de a încuraja SUA și UE și autoritățile lor să-și vorbească, stabilind noi reguli care vor avea un impact transatlantic încă de la începutul procesului și să ajute să coopereze pentru a dezvolta nu doar reguli pentru noi, ci și la nivel internațional. Ar include acorduri pentru a reduce suprapunerile de reglementare când e vorba de autovehicule, medicamente, uh, mașini, uh, alimente și să asigure și protecția consumatorilor, de exemplu automobilele. Putem vedea care sunt uh, diferențele testelor la automobile, rezistența la incendii, să reconciliem micile diferențe de genul acesta fără a uh, slăbi angajamentul nostru pentru mai multă calitate. Ar putea fi uh, uh, valabil și pentru textile cu standarde diferite care creează obstacole nenecesare de care vrem să scăpăm, apoi acorduri ca să reducem procedurile, ca evaluarea de conformitate, inspecțiile vamale și acolo este multă birocrație și ar trebui să includă acest uh, acord, un, un ghișeu unic cu acces ușor la toate regulile care se aplică. E esențial, nu numai pentru IMM-uri. Dar acesta uh, reprezintă 30% din exporturile SUA. Un ultim pilon al unui TTIP realist e să aibă reguli cu impact global. Va fi deosebit de important pentru energie și materii prime, pentru un acces sigur la resursele energetice ale SUA, și pentru o piață deschisă a energiei care să protejeze și mediul. Trebuie să avem uh, un rezultat pragmatic în legătură cu indicația geografică a alimentelor, băuturilor, de exemplu, Absolut Vodka sau uh, anumite brânzeturi, va fi un, istoric, un compromis istoric, pentru că SUA și UE au avut abordări diferite aici. Trebuie să avem uh, reguli și pentru dreptul muncii, să protejăm planeta cu un rol clar pentru societatea civilă, uh, Altă chestiune pe care n-am menționat-o, dar sunt convinsă că va apărea în întrebări, sunt investițiile. Înaintea finalului acestui an, deci în uh, câteva zile sau uh, săptămâni, chiar înaintea Crăciunului, Comisia va publica analiza la reacția uh, ca urmare a consultărilor din, publice din vară în legătură cu protecția investițiilor. În prima lună anului viitor mă voi consulta cu domnile voastre aici, sperăm, și cu miniștrii comerțului, ca să vedem ce facem mai departe. Deci sper că în primăvară vom avea o abordare europeană uh, față de această chestiune provocatoare și dacă lucrăm împreună, sunt convinsă că putem și reuși. Va fi o reușită majoră de altfel. Însă, nu e suficient, avem și alte lucruri pe masa, uh, uh, avem și alte elemente pe masa de lucru. Japonia, cel de-al doilea nostru partener de negocieri, cel de-al cea de-a patra piață din lume și potențial enorm pentru investitorii noștri vrem să facilităm activitățile comerciale, suntem ambițioși, înseamnă că trebuie să creăm oportunități pentru exportatorii europeni, să ne ocupăm de uh, tarife, achiziții publice, regulamente și indicații geografice. Dacă e să reușim, atunci sigur că e mai important uh, fondul decât forma. Dar am putea încheia anul viitor acest acord dacă Japonia e gata să aibă ambiții egale cu noi. Și ar fi o veste bună pentru uh, toți cetățenii europeni cu Vietnamul avem negocieri importante, o economie în creștere, 90 de milioane de oameni conectați la piețele asiatice. Negocierile progresează foarte bine. Guvernul vietnamez dorește să ajungem la un acord la începutul anului viitor și se poate și realiza asta, însă doar dacă Vietnamul e gata să ne ofere mai mult în mai multe domenii, cum ar fi servicii, investiții, achiziții, Eh, dreptul de proprietate intelectuală, indicații geografice, unele reguli de concurență, tarife vamale, apoi avem și ocazia să facem progrese eh, cu runda de la Doha, sigur să o încheiem, pentru că o știre bună e că blocada de la OMC a fost ridicată și OMC-ul acum e din nou alături de noi. Săptămâna trecută membrii OMC au ajuns la un acord să implementeze noul acord privitor la facilitarea comerțului. Iată o măsură foarte importantă care ne permite să facem progrese, pentru aceste negocieri prea mult timp s-au aflat în impas. De asemenea, trebuie să realizăm că avem posibilitatea ca până în sfârșit să finalizăm runda de la Doha. S-au trecut 13 ani de când s-a lansat această rundă și sigur că au fost ani dramatici în economia mondială. Multe industrii, companii din uh, țări emergente majore, cum ar fi China și India, sunt la fel de competitive ca rivalele lor din Europa sau America de Nord, dacă nu și mai și. În agricultură ne-am reformat politicile. Uh, în paralel, fiecare, anumite economii emergente, cum ar fi Brazilia, beneficiază de pe urma acestei noi deschideri și uh, extind producerea alții cum ar fi India au crescut încă și mai mult, au propriile lor programe de subvenții, deci abordarea europeană a fost foarte clară, noi dorim să susținem dezvoltarea, mai ales pentru țările cele mai sărace, dar vrem și un nivel de egalitate, de echitate, ca agricultorii să se găsească într-adevăr pe picior de egalitate cu concurenților din întreaga lume. Noi suntem gata să ne facem temele, țările eh, cele mai sărace ale lumii, după cum știți, încă din 2001 au acces liber la eh, piețele noastre, însă și partenerii noștri trebuie să arate spirit de deschidere, pentru că au avut doar de eh, beneficiat de pe urma deschiderii piețelor din Europa și America. Deschidere bazată pe rolul de lider pe care l-am arătat noi la OMC. Aceste țări trebuie acum să le dea seama că noile lor puteri le dau și noi responsabilități, să joace și ele rolul de lider. Deci vom vedea cum putem ajunge la un acord aici, să facem progrese, să susținem pe cât, cât mai mult posibil pe directorul general Acevedo. Și voi vedea cum poate și Uniunea Europeană să-și aducă contribuția ca să avem un rezultat pozitiv. Asta mă duce la punctul final în legătură cu viitorul. Avem multe de făcut, trebuie să avem o gândire strategică, unde anume dorim să se situeze Uniunea Europeană în domeniul comerțului când uh, ne încheiem noi misiunea, care să fie uh, noua politică comercială ca să susțină dezvoltarea, uh, drepturile omului, integrarea pentru cele mai sărace, cum să fie o politică comercială care să țină cont mai mult de nevoile cetățenilor, să creăm mai multe locuri de muncă, investiții, creștere și așa mai departe. Cum ne ocupăm de problema relațiilor comerciale cu țările emergente? Cum reconciliem toate acordurile bilaterale cu preferința noastră pentru reguli deschise multilaterale? Cum creăm șanse prin coordonarea regulamentelor internaționale eh, și în același timp să ne și protejăm cetățenii? Sunt lucruri la care trebuie să ne gândim. Trebuie să stabilim eh, un set de priorități. Nu putem improviza răspunsurile la aceste întrebări. De aceea, în următoarele luni, Vom vedea cum putem uh, traduce președin, eh, mandatul președintelui Juncker într-o nouă strategie pentru politicile comerciale și voi prezenta rezultatele într-o nouă comunicare pe durata anului viitor și aștept cu interes să ascult punctul dumneavoastră de vedere și sunt convins că puteți contribui și domnile voastre la acea comunicare, precum și statele membre și societatea civilă, ca să o pornim cu dreptul, pentru că nu putem fi decât în slujba cetățenilor europeni, dacă, și asta dacă muncim împreună. Deci uh, aștept această minunată prietenie de care vorbeam și discuții constante cu domnile voastre și în acest format și în alte contexte bilaterale și acum vă aștept întrebările cu mare interes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar! Și acum uh, invit grupurile politice să ia cuvânt în prima rundă și apoi doamna comisar va avea posibilitatea să răspundă. Și apoi mai există o serie de persoane care doresc să ia cuvântul în a doua rundă. Vom începe cu PPE. Domnul Caspari e bolnav, dar domnul Fielner îl înlocuiește. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Bun venit în numele PPE-ului, bun venit și în numele Comisiei INTA. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră, dar uh, prietenii buni sunt onești și vă promit că uneori o să fie dur din toate perspectivele politice. Cred că vorbesc aproape în numele tuturor că uh, salutăm inițiativa dumneavoastră pentru transparență. Este foarte important, dar trebuie să o și vedem în realitate, să o vedem vie, pentru că asta contează în sfârșit. Însă există, de fapt, două chestiuni foarte importante pe care trebuie uh, să le înțelegeți. În primul rând, credibilitatea cum să creăm mai multă credibilitate privind rolul uh, Europei de negociator al unui uh, acorduri comerciale uh, aprofundate și cuprinzătoare și apoi rolul comerțului în Uniunea Europeană. Într-o mare măsură ne gândim în primul rând la problemele de apărare, ne facem griji despre aceste interese defensive și cum ar putea fi ele avute în vedere în aceste negocieri comerciale. Dar niciodată când începem asemenea negocieri nu ne gândim, nu ar trebui să ne gândim la defensivă, ci la ofensivă. Ar trebui să deplasați accentul nu numai în politica comercială, dar și uh, în dezbaterile de aici pe interesele ofensive, accesul la piață sau achizițiile. Iar al doilea este vorba de credibilitatea de a deveni un negociator de prim rang pentru aceste acorduri profunde și cuprinzătoare. Există un grup de monitorizare pentru acordul cu Canada și tocmai am venit de la o reuniune a acestui grup și am văzut că a durat foarte mult timp să negociem acest acord. E vorba de 5 ani, de 7 ani, eu știu, uh, ca acordul acesta să poată fi pus la punct și să începe să funcționeze, ceea ce e o problemă pentru agenții economici. Dacă ei cred că politica aceasta comercială poate să aducă rezultate, dar numai după 5, 7, 10 ani, atunci uh, politica noastră comercială va avea de suferit, credibilitatea ei va avea de suferit. Dar dacă durează atât de mult timp să ajungem la un asemenea acord uh, aprofundat uh, și cuprinzător cu Canada, imaginați-vă ce se poate întâmpla cu alte părți cu care putem negocia. Gândiți-vă cât ar putea să dureze negocierea cu America. Credeți că acest calendar prezentat de comisie este realist? pentru negocierile, pentru tratatul cu America, ținând cont de cât de mult a durat pentru Canada și ce puteți dumneavoastră face în calitate de comisar ca să accelerați acest proces și să arătăm lumii că putem să facem acest lucru uh, în timp util. Mulțumesc foarte mult pentru socialiști și democrați, Darin Martin. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, doamnă comisar, vreau și eu să vă urez bun venit la reuniunea noastră. Cred că vom avea un parteneriat constructiv. Sigur, de multe ori are să fie combativ, dar sper că de multe ori va fi și creator. Vreau uh, să încep de acolo de unde ați sfârșit dumneavoastră, adică viitorul politicii comerciale. E bine că v-ați gândit și că ați stabilit exact unde vreți să ajungeți, fie pe hârtie, fie în mintea dumneavoastră și ați venit să discutăm ca să vedem, uh, ori ne schimbăm noi părerea, ori vă schimbați dumneavoastră părerea, dar împreună trebuie să stabilim ce vom face în următorii cinci ani, pentru că Uh, dacă nu am fi apropiați, ar fi o problemă. Nu vreau să vorbesc despre transparență și despre tratatul cu Statele Unite. O să facă mulți alții chestia asta. Însă vreau să vă mulțumesc pentru progresul privind transparența. Vreau să vorbesc despre Singapore și uh, SPG+. Uh, sunt multe lucruri în presă, zvonuri, uh, Uh, care spun că, de fapt, Comisia s-ar putea să schimbă părerea și să nu mai dea Singapore în judecată. E posibil așa ceva? Sau uh, până la urmă vom ajunge la Curtea de Justiție și tot despre Singapore și știu acest lucru din alte schimburi de opinii, dar o să încerc din nou, deși v-ați opus înainte, Singapore, uh, acordul pentru mărfuri și servicii a fost negociat separat față de acordul pentru investiții pentru marea majoritate a serviciilor lucrurile nu sunt controversate, pe cât cel pentru investiții este controversat. Și la începutul mandatului dumneavoastră s-ar putea să aveți un succes la Parlament dacă le-am separat pe cele două și nu le-am amesteca uh, și nu s-ar face compromisurile care s-au făcut în acest acord. Deci am putea să facem bunurile și serviciile ca un acord de unul singur uh, și uh, în raportul cu America și să fie aprobat uh, de Parlament uh, de vreme. Și acum SPG+. Știți că sunt foarte multe controverse legate de Filipine și de o, alte vreo două țări. Controversele provin dintr-o credință că în momentul în care o țară beneficiază de SPG+, nu vor fi niciodată eliminate oricât de grav ar încălca uh, obligațiile internaționale. Și cred că există și oarecare justificare. Uh, dacă vrem să știm că dacă o țară nu și îndeplinește uh, toate obligațiile pe care le are conform SPG+, uh, vă veți asigura că se vor elimina uh, SPG+. Elmar. Uh, mă scuzați. Bună ziua, doamnă comisar. Doamna McLaren. Vreau să pun o întrebare care mi s-a pus și mie când uh, mi s-a cerut să vorbesc la o reuniune a micilor întreprinzători în Midlands. Comerțul și politica comercială în următorii cinci ani va stabili dacă Uniunea Europeană este deschisă pentru afaceri sau nu Asta e întrebarea care mi-a pus și mie. Și e foarte important uh, să uh, îi aducem pe toți cei interesați în acest dialog și vreau să mai adaug la lista dumneavoastră ceva și anume acțiunea. Trebuie să vedem că se întâmplă ceva, trebuie să vedem rezultate. Și dacă ne gândim la ce s-a spus, uh, sunt perioade foarte lungi de timp pentru încheierea unei asemenea acord, dar oamenii vor să știe că viitorul între companiei lor este asigurat și este asigurat acum. Sigur, acordul cu America este cel mai mare acord de care ne ocupăm acum, dar vreau să cred că vom reuși să fim gata să nu ratăm uh, șansele atunci când apar, pentru că dacă negocierile lâncezesc, să le putem accelera și mă gândesc și la America Latină, la alte șanse pe care le putem avea să ajungem la realizări concrete, ca și în Singapore și în uh, Japonia. Mă gândesc la o țară ca Mexico, care, au spus că sunt, care a spus că e gata să încheie un nou acord cu noi și poate că o să găsim o, un acord. Suntem gata să facem acest lucru după reuniunea la nivel înalt cu Mexic de anul viitor și, de asemenea, aș dori să vedem ce se întâmplă la nivel global în materie de comerț. Vrem să existe niște standarde globale, dar trebuie să vedem și ce se întâmplă în alte acorduri uh, care nu sunt de competența noastră. Uh, ne gândim la acordul dintre China și Australia, unde sunt diverse aspecte ale acestui acord și este clar că Australia este uh, gata să facă asemenea acorduri cu Corea și cu Japonia și e gata să încheie afaceri cu ele. Deci mă gândesc dacă n-am putea și noi să facem ceva, să ne gândim, eu știu, la un tip de acorduri de comerț liber ceva mai deschisă. Poate cu Noua Zeelandă, de exemplu, și să nu ratăm această șansă. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Chair. Welcome, Commissioner. Uh... Erika, mulțumesc. Marica Șache. Mulțumesc, doamnă. Bună ziua, doamnă comisar. Uh, ne bucurăm că e mai multă transparență în ce privește acordul cu Statele Unite și uh, că se pune problema implicării părților implicate și le amintăm și americanilor că viteza contează foarte mult. Sigur că nu vrem să compromitem conținutul, dar vrem ca acest uh, proces să continue și să obținem până la urmă un acord bun. Dar uh, am întrebări diferite. Anul acesta sunt delegați care discută despre acordul privind uh, tehnologia informatică. Vreau să știu uh, dacă vă gândiți că va exista vreun progres în următoarele două zile. Japonia, am și aici o întrebare. Japonia este de asemenea cel mai mare partener pentru Uniunea Europeană că în parteneriatul transpacific și se tot aude că uh, cumva Japonia încearcă să rețină acest acord cu Statele Unite. Mă gândesc cum uh, este, um, care este relația dintre Japonia și Uniunea Europeană ca relație bilaterală și ultima întrebare. În ultimele săptămâni s-au făcut progrese în materie de Organizația Mondială a Comerțului. Sunt mulți care cod, cred că aceste acorduri comerciale multilaterale sunt foarte importante. Cum evaluați acest lucru și care este rolul Uniunii Europene? Cum veți continua să mobilizați rolul de lider al uh, Europei la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului? India este un participant important și asta semnalează cumva o schimbare în relațiile comerciale cu India. Mulțumesc. Cred că Helmut vrea să adauge ceva despre perspectivele estice. Domnule președinte, nu o să încep cu estul, iar situația din Ucraina și Federația Rusă este o mare provocare pentru că avem răspunderi comune. Con, comerțul contribuie la pacea în lume și la pacea de pe continentul european, dar vreau să pornesc uh, de acolo de unde ați terminat noastră introducerea și vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea cuprinzătoare a intențiilor dumneavoastră pentru a dezvolta uh, relațiile dintre DigiTrade și Parlamentul European. Și iată întrebarea. În, la audiere spuneați că primul punct pe care doriți să-l mențineți este sistemul comercial multilateral. Iar astăzi era pe locul 4. Aveți planuri de a vedea care este impactul orizontal al negocierilor de acorduri comerciale? Sunt 20 care sunt acum uh, pe punctul de a fi negociat, negociate. Care este impactul unui asupra celuilalt? Ce înseamnă acordul cu Statele Unite pentru aderarea Ecuadorului? Pentru că este aici ministrul comerțului din Ecuador pentru asocierea uh, Ecuadorului la, tra, la tratatul comercial cu Columbia și Peru. Sau invers, care este influența TTIP asupra TTP? asupra acordului uh, de investiții cu China, dintre China și Australia. Comisia plănuiește să înțeleagă ce înseamnă pentru țările partenere, pentru țările terțe și pentru toate cele 28 de state membre. Sigur, Grecia are alte interese decât Germania în ce privește comerțul internațional. Asta înseamnă cum adopt, ne adaptăm la aceste provocări ale secolului 21. Și acum vin la mișcarea în sensul uh, comerțului liber. Sunt foarte multe sindicate, ONG-uri care susțin acest lucru. Am vrea să avem o contribuție pozitivă la nivelul comerțului internațional uh, și care să ducă la dezvoltarea unor regiuni din lume și din Uniunea Europeană și Vreau să vă pun o întrebare. Cum doriți să îi aduceți, să-i facă să participe la dezvoltarea unui program comun comercial uh, până în 2020? TTIP, sigur că trebuie să mă refer și la TTIP, cooperarea, ați menționat cooperarea de reglementare. Dacă ambele părți uh, au exprimat acest lucru, s-a spus că vă duceți la Washington. Deci dacă ambele părți spun nu vă faceți probleme, nu vrem să schimbăm achiul comunitar. Cum o să arate cooperarea de reglementare în viitor? Ce înseamnă pentru autoritățile locale să-și adapteze sistemul la aceste provocări de concurență în cadrul unui asemenea acord internațional. Ieri sindicatele din Germania și sindicatele europene au hotărât să nu accepte uh, să fie incluse acolo. Ce veți face ce o să faceți cu temerile a unei părți a uh, angajaților uh, din domeniul public, din sectorul public, în relație cu partenerii comerciali care deschid această perspectivă. Mulțumesc foarte mult, Jean. Mulțumesc, Bernd. Bună ziua, doamna comisar. Ați început prin uh, a vă referi Uh, la problema transparenței și ați făcut o declarație în această privință. Încercăm să evaluăm exact ce înseamnă această propoziție, pentru că auzim principii generale privind uh, extinderea accesului la documente, dar apoi trebuie spus exact cine poate să acceadă la documentele respective. Deci face parte din evaluarea noastră. Dar, evident, după părerea noastră, n-ați uh, mers mai departe decât ce vă permit americanii, de fapt. La sălile de lectură nu ați venit cu nimic nou. Este sistemul pe baza căruia Comisia Europeană, Uniunea Europeană a căzut de acord cu Statele Unite, iar pentru noi este sistemul pe care îl contestăm cel mai mult. Pentru că, sigur, să ai acces la niște documente e foarte bine, dar esența textelor sunt textele consolidate ale negocierilor. Și în ce ați propus dumneavoastră, rămânem de fapt la vreo 15 parlamentari europeni care o să aibă acces și dacă, de exemplu, ministrul francez al comerțului este întrebat dacă are textul consolidat al negocierilor, Sper că are textul ăsta, dar în realitate el nu poate să spună da, pentru că e imposibil să aibă acest text care se negociază acum. Deci ne aflăm în fața unei probleme reale, democratice. Și considerăm că exercițiul dumneavoastră de transparență s-a oprit acolo unde v-au permis americanii să vă opriți. Colegul Helmut Scholz spun, a spus acest lucru. Adunarea Națională în Franța, de exemplu, s-a pronunțat uh, uh, împotriva sistemului ISDS. Nu este singura adunare, singurul parlament din Europa care s-a pronunțat împotriva ISDS. S-au făcut multe evaluări ale impactului acordului acesta, că e acesta sau or, oricare altul. Ultimul studiu american de la o universitate arată că, de fapt, câștigul în ceea ce privește schimburile înseamnă mai puține schimburi între europeni și mai multe schimburi cu americanii. Deci se pune o problemă gravă uh, asupra unui număr de capitole din aceste negociere care pun sub semnul întrebării suveranitatea noastră democratică. Cum vreți, de exemplu, să demareze din nou această negociere? Pentru că primul lucru ar însemna relansarea nu numai către centrele universitare, care sunt întotdeauna folosite de Comisia Europeană, ci uh, spre o evaluare reală de uh, impact a acestor negocieri transatlantice. Și apoi, trebuie să vă spun că pentru ecologiști, când am știut că o să fiți noastră comisar, n-am avut mare speranță în ce privește liberalismul convingerilor dumneavoastră Însă ă, ne gândim că sunteți foarte combativă, v-ați bătut pentru drepturile omului și pentru dezvoltarea durabilă și ați reluat subiectul astăzi, dar Comisia Europeană când negociază nu dorește ca aceste capitole de, privind drepturile omului și dezvoltarea durabilă să fie obligatorie. Vă veți bate ca ele să devină obligatorii atunci când Comisia pregătește o o lărgire, o extindere sau uh, renegocierea acordului cu Mexic, veți ține cont de democrația din Mexic, veți ține cont de acest lucru. În Vietnam este un regim politic foarte problematic și același lucru cu Birmania. Deci pot să mai adaug și altele. N-am auzit în cele spuse de dumneavoastră niciun fel de dorință a Comisiei Europene uh, de a vedea exact care este realitatea în aceste țări cu care se fac acorduri. Mulțumesc, domnul Dartmouth, dar acum mulțumesc că voi fi foarte succinți pentru că o, și o să fiu și probabil mai puțin elocvent decât antevorbitorul meu. Am două niște întrebări. În primul rând, în cele spuse, spuneați că Uh, unul din scopuri este crearea de locuri de muncă, creșterea și investițiile. Dar înainte de acest lucru ați intrat uh, în detalii cu elocvență privind programul politic al Uniunii Europene și cum considerați că politica comercială este o modalitate de a face să progreseze acest program politic. Ce se întâmplă într-o stare de conflict între aceste dorințe politice și scopul de a crea locuri de muncă, creștere și investiții prin comerț. Ce o să domine? O să domine partea a doua uh, sau o să domine partea politică? Și am o a doua întrebare. Există multă preocupare care a fost uh, de asemenea exprimată de colegul Scholz privind ISDS și TTIP. ISDP uh, și uh, acordul cu Statele Unite. Și ISDS, uh, mecanismul de rezolvare a conflictelor, este extrem de important. Pe 22 octombrie la Strasbourg s-a spus că l-a întrebat pe Franz Timmermans să mă consilieze, adică uh, să-mi spună ce, cum este vorba despre ce, cu ce este cu ISDS. Nu va exista în acordul cu Statele Unite niciun fel de clauză uh, privind acest mecanism de rezolvare a litigiilor dacă Franța nu este de acord. Mă întreb unde erați dumneavoastră? Noastră sunteți comisarul pentru uh, comerț și dumneavoastră vă bazați pe părerea cuiva. Eh, multă, vreme, multă lume din această comisie nu eh, a votat pentru dumneavoastră și nici domnul Juncker, de asemenea, pare să nu se bazeze pe părerea dumneavoastră. Nu, eh, poate că ar trebui să fie domnul Timmermans aici și nu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aveți cuvântul, doamna comisar, să răspundeți la prima rundă de întrebări. Thank, you very much. I'll try to answer. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund. Au fost foarte multe întrebări. Dar Madame Le Pen nu a adresat întrebarea pe care o dorea. Colleagues, we have a clear rule. Dragi colegi, avem o regulă foarte clară. La prima rundă uh, vorbim de, vorbesc grupurile politice. În a doua rundă avem încă 22 de solicitări de intervenție. Deci toată lumea va avea ocazia să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu prima întrebare a domnului Fielner. Sunt de acord că e nevoie de mult timp uh, în aceste negocieri. Dar, uh, în anumite ocazii, putem să ne grăbim, într-adevăr, dar durează foarte mult, pentru că este o agendă foarte ambițioasă, sunt multe subiecte pe care le-am negociat cu partenerii, cu Canada, cu SUA, uh, Uh, suntem destul de aproape, dar este dificil și avem un sistem uh, complicat, avem 28 de state, Parlamentul European și parlamente naționale, dar, într-adevăr, între timp trebuie să arătăm rezultate, trebuie să arătăm care este posibilul rezultat. Transparența este o parte. Putem arăta ce discutăm acum, la ce ne așteptăm să obținem, iar eu și colaboratorii mei vom face tot posibilul pentru a crește uh, chiar și uh, raportarea de după rundele de negocieri pentru a spune unde ne găsim. Deci sperăm să putem arăta ceva rezultate în timpul negocierilor pentru a arăta încotro ne îndreptăm. Într-adevăr, e, durează ceva timp, durează jumătate de an uh, pentru uh, verificările juridice, apoi traducerea, apoi procesul de ratificare, deci să sperăm că poate intra în vigoare în 2017. E mult timp până atunci, dar nu cred că putem reduce foarte mult calendarul. Trebuie să pledăm pentru comerț și să arătăm cum se uh, integrează în politicile noastre pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Eu nu cred că e o contradicție, ci face parte din politica noastră. Și sper că tocmai asta va putea fi inclus în uh, documentul privind viitorul comerțului la care s-a referit și domnul Martin. Și uh, n-am nicio problemă să discut cu dumneavoastră, deși sunt în spatele camerei, uh, Uh, dar putem, uh, președintele poate să-mi spună în uh, ce format doriți. Putem avea o discuție dedicată sau noastră puteți pregăti un document, pentru că vreau să știu părerile dumneavoastră înainte de a veni cu un document final și sperăm că această uh, comunicare finală va fi gata până la finalul anului următor. Deci avem uh, un an la dispoziție pentru a discuta politica, pentru a reconcilia diversele obiective uh, bilaterale, multilaterale, unilaterale și autonome. În ceea ce privește Curtea de Justiție și Singapore. Nu știu la ce articol vă referiți, dar adevărul este că uh, domnul de Hucht a transmis-o, a decis să o transmită către curte. Nu a fost transmisă înainte de schimbarea comisiei, ci a rămas uh, pendintă și uh, există și alte uh, dosare în aceeași situație și președinte Juncker a zis hai să ne să analizăm uh, lucrurile. Sper că uh, în foarte scurt timp să putem analiza dosarul și, bineînțeles, o să vă țin la curent. În ceea ce privește împărțirea Singapore, ă, Comisia este de părere că vorbim de o entitate și că ar trebui să nu se despartă. În ceea ce privește ă, SPG+. Eu chiar cred în acest sistem cred că îl putem uh, folosi ca un mod de a ne angaja cu țările mai sărace, dar și de a ne angaja într-un uh, dialog, de a antrena în comerțul global, de a, uh, de a le spune câte ceva despre drepturile de muncă, drepturile omului, durabilitate și așa mai departe. Trebuie să semnezi foarte multe convenții pentru a fi admis aici și, atunci, și chiar după asta nu înseamnă că toate sunt bune și roz. Multe țări încă au probleme, dar este un mod de a le aduce într-un context în care putem avea o monitorizare ă, constantă și un dialog. Există și posibilitatea de a le suspenda dacă există încălcări repetate, dar intenția este să avem un proces uh, prin care să ne angajăm cu autoritățile, cu sindicatele, cu societatea civilă, cu Organizația Internațională a Muncii pentru a încerca să ajungem uh, mai departe. Suspendarea poate fi o ultimă instanță și n-aș ezita să o folosesc, dar firește aceste lucruri trebuie să fie monitorizate și evaluate și, de asemenea, sunt uh, dispusă să urmăresc lucrurile îndeaproape pentru a vedea cum uh, merg, dar nu să suspendăm imediat uh, totul. Ați întrebat dacă Uniunea Europeană e deschisă pentru afaceri. Eu cred că da. Trebuie să facem reforme interne. Asta este și pe agenda președintelui Juncker. Vrem să ne asigurăm că toată lumea beneficiază de serviciile pieței unice, toate directivele pe care le-am promis în ultimii ani și încercăm să deschidem și piețele partenerilor, astfel încât să ne angajăm și acolo. Putem face mai multe, dar vrem să ne angajăm și cu ceilalți ca să avem acces la piețele lor. Ați vorbit de Mexic, am vorbit cu ministrul la telefon săptămâna trecută, am transmis câteva întrebări către ei în ceea ce privește uh, exercițiul pentru a vedea unde sunt. Ei așteaptă niște răspunsuri pentru a avea un dialog și uh, Sperăm să fim la același nivel de ambiție, astfel încât să relansăm această discuție la începutul anului viitor, pentru că Mexic este un partener important. Ceea ce privește Australia și Noua Zeelandă sunt parteneri excelenți în multe privințe. Trebuie să vedem ce putem câștiga dacă ne angajăm în liber schimb pentru că cel mai sensibil subiect este agricultura. Trebuie să facem o evaluare dacă avem mai mult de câștigat decât de pierdut, pentru că altfel uh, piațele sunt destul de deschise. Dar și asta face parte din procesul de reflexie internă pe care îl avem acum. Ați întrebat de ITA. Pe 4 decembrie, adică mâine, vor avea, se vor relua negocierile pe aceste temă la Geneva. A apărut un uh, progres. Uh, India și SUA au făcut uh, ultimele tentative. Există încă niște probleme legate de radiourile din autoturisme dar intenția este ca uh, negocierile să se reia începând de mâine, timp de o săptămână la Geneva și sperăm că vom găsi o soluție. Asta înseamnă că India s-a întors, asta ar fi fantastic. Am avut un nivel scăzut de activitate în negocierile de liber schimb cu India și am fi dispus să le reluăm dacă sunt și ei, cu atât mai bine. Încă nu am ajuns acolo, trebuie să mai discutăm cu guvernul indian, să vedem dacă ei sunt dispuși să se implice, dar dacă ei sunt dispuși, noi cu siguranță suntem. În ceea ce privește OMC, Așa cum am spus, acordul privind facilitarea comerțului a fost semnat anul, ă, luna trecută și sperăm să finalizăm totul până la finalul anului viitor. Vom avea o reuniune uh, informală a ministrilor la Davos și uh, secretarul general și planul secretarului uh, general al OMC este să aibă un acord până la finalul anului viitor. Să vedem ce se poate atinge la Doha. Domnul Scholz Uh, agenda multilaterală este foarte importantă. Este foarte importantă pentru mine și mă bucur că am revenit acum, pentru că la audiere și noi eram un pic sceptici pentru a vedea uh, ce se întâmplă și mă bucur că acum s-au reluat lucrurile în ceea ce privește acordul internațional. Uh, pentru că lucrurile se desfășoară în spiritul OMC, dar nu sub egida OMC. Încă nu am ajuns uh, unde vroiam, dar uh, sper să facem uh, progrese. În ceea ce privește valorile de impact și de durabilitate, vrem să le facem pentru a vedea care vor fi efectele acordurilor de liber schimb. În momentul de față sunt multe negocieri de liber schimb și este dificil să ai o privire de ansamblu a întregii rețele, dar face parte din, din ceea ce încercăm să facem la Comisie. În ceea ce privește comerțul echitabil, acesta poate avea un rol important în SPG+. M-am întâlnit cu o organizație pentru Comerț Echitabil la Stockholm săptămâna trecută și am, cred că ei au uh, filiale doar în 47 de țări. A fost foarte util pentru că cred că ei pot uh, juca un rol în raportare pentru a vedea dacă există încălcări ale drepturilor omului, uh, sustenabilității și așa mai departe în țările beneficiare ale SPG+. Îmi pare rău, domnule președinte, dar au fost atât de multe întrebări. În ceea ce privește reglementarea, cred că acesta e capitolul unde putem uh, obține cele mai multe beneficii dacă o nimerim, fără a scădea standardele pentru consumatori Uh, dacă găsim o cale de a evalua testele tehnice, spre exemplu pentru uh, accidentele de mașini sau uh, standardele din diverse fabrici sau um, procesele de licențiere, dacă putem concilia cele două sau dacă atunci când apar lucruri noi putem porni de la un punct comun, atunci cred că asta ar fi extrem de benefic pentru toată lumea mai ales pentru IMM-uri. În ceea ce privește transparența, domnule Jado, acum ne pregătim să punem online multe documente să fie mai prietenoase cu utilizatorul. Capitolele pe care le-am împărtășit cu Statele Unite și cu statele membre vor fi online, am demarat deja procesul și sperăm că asta va aduce mai multă claritate în discuții. În ceea ce privește accesul deputaților la documente, trebuie să găsim formalitatea necesară, dar evident intenția este ca toți MEPI să aibă acces la uh, documentele care erau până acum cu acces limitat. sau care erau în regim restrâns. Deci vor fi mai puțin uh, restricționate pentru ceilalți deputați. Dacă găsim o soluție tehnică, atât cât vine vorba de deputați, cât și de miniștri din diversele capitale, care să nu fie obligați să se ducă în camera de lectură, ci să găsească o soluție sigură din punct de vedere informatic, ar fi perfect. Unele țări au această soluție, dar nu toate. Și tocmai asta discutăm, vom discuta cu ambasadorul Froman luni când ne întâlnim. În ceea ce privește ISDS, da, știu care sunt criticile. Știu că acest acord CEFTA este considerat ca fiind închis cu ISDS-ul inclus. ISDS-ul a fost reformat considerabil în acordul cu Canada, a fost un pas important înainte pentru a limita posibilitatea de abuz, pentru, ca, pentru a fi mai transparent și mai deschis, pentru a ne asigura că poate fi utilizat doar în cazuri uh, extreme și uh, pentru a ne asigura că nu se periclitează siguranța cetățenilor. Deci putem face mai multe. Primesc păreri din uh, partea societății civile, unele critice, altele constructive, pentru a vedea cum putem merge mai departe. Dar CEFTA este uh, închis deja, nu mai poate fi uh, redeschis. Bineînțeles că îl puteți invita pe domnul Timmermans. Sunt uh, convinsă că va veni fără probleme și împreună cu președintele Juncker și cu Franz Timmermans, să știți că noi conlucrăm foarte bine, nu există divergențe de opinii și este natural chiar ca primul vicepreședinte al Comisiei care este responsabil pentru drepturile omului, pentru drepturile fundamentale, pentru apărarea valorilor noastre, pentru o mai bună reglementare, să fie ținut la curent și să aibă o responsabilitate de coordonare a acestor uh, subiecte legate de ISDS. Toți vicepreședinții au anumite uh, subiecte pe care, sunt, uh, pe care au o responsabilitate mai mare decât ceilalți uh, comisari uh, pentru a ne asigura că uh, munca noastră este coerentă dincolo de responsabilitățile limitate. Sunt convinsă că domnul Timmermans uh, poate uh, Uh, veni, dar să știți că eu mă bucur de încrederea președintelui Juncker în calitate de comisar pentru comerț și nu există divergențe de opinii. Uh, dacă mă considerați aptă sau nu pentru această poziție, asta e altă problemă, dar trebuie să mă suportați o vreme. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, dragi colegi, avem 21 de solicitări de intervenții. Asta înseamnă că 22 de solicitări de intervenții. Asta înseamnă că nu putem acorda decât câte un minut fiecăruia, pentru că altfel va fi imposibil pentru comisar să răspundă. Și poate ați putea să vă gândiți dacă chiar e nevoie să, ridicați o, să puneți o întrebare, pentru că deja s-au pus multe în prima rundă. Domnul Winkler. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnă comisar pentru opiniile împărtășite și pentru informare. Uh, eu uh, vreau să Uh, vorbesc cu doamna comisar, dacă îmi permite, despre China, un subiect care nu a fost uh, atins astăzi. Trei întrebări legate de acest parteneriat. În primul rând, uh, relația UE-China este o relație cu mai multe straturi. Avem dialoguri, relații la nivelul comisiei, la nivelul politic, la nivelul partidelor, la nivelul statelor membre, pe diverse teme, demarate în urmă cu 20 de ani te-ai gândit că ar fi bine să fie o voce comună a UE pentru uh, China și în cazul, dacă sunteți de acord, ce vă gândiți să faceți în acest sens? Apoi, uh, accesul la piață al companiilor europene, asta e a doua întrebare, și a treia întrebare, uh, Uh, ce prevedeți în uh, dialogul de investiții cu China și a treia întrebare, situația Taiwanului. Parlamentul a dat deja o, rezoluție în urmă cu un an legată de relațiile cu Taiwan și vreau să știu dacă credeți că uh, putem demara dialogul anul viitor. Domnul Campbell, mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnul comisar. În momentul de față, acordurile durează între 7 și 10 ani. Trebuie să uh, luați uh, resurse uh, din altă parte a bugetului pentru echipa de negociere. Am mai discutat despre asta, dar credeți că avem nevoie de un alt negociator pentru India decât negociatorul TTIP? De N-am nimic cu el, dar uh, am senzația că India vine cumva în urma TTIP și asta înseamnă ani buni. Și cred că asta ar transmite un semnal puternic că suntem serioși în ceea ce privește India. Chiar dacă India uh, mai trage de timp, dar am, poate am putea să accelerăm ritmul. Mulțumesc, domnul Sico. Grazie Presidente în maniera mult... Mulțumesc, domnule președinte, foarte sintetic. Doamnă comisară Malmström, în ce privește uh, aspectele legate de IMM-uri, deja în uh, precedenta noastră întâlnire am putut să vă prezint punctele mele de vedere. Cred că statisticile ne spun că doar 3% din IMM-uri au posibilitatea de a-și deschide o filială în uh, străinătate. Marea majoritate din membrile noastre nici măcar nu se gândește la un proces de internaționalizare a activităților lor și 98% din lumea productivă e formată de IMM-uri. Dincolo de alocarea resurselor, de disponibilitatea acestora, cred că e important să ne gândim la o politică uh, care să Ehm, corespundă și acordurilor internaționale. Cred că obiectivul acestor acorduri, dincolo de transparență și toate celelalte lucruri despre care ați vorbit, e să vedem cum anume IMM-urile vor putea profita de pe urma lor. Deci, ce politică veți avea în următorii cinci ani față de IMM-uri? Mulțumesc! Mulțumesc, Le Pen. Mulțumim, doamna Le Pen. Bien, Doamna comisar, vă urez și eu bun venit și probabil că niciodată nu ne vom pune de acord asupra unui subiect, dar uh, profit de aceste 51 de secunde pe care cu amabilitate mi le-a acordat domnul președinte. De, deși sunt Eh, președinta celei mai mari delegații provenite într-unul din cele mai mari state europene, Franța. Mulțumesc, domnule președinte, pentru generozitate. Vă spun că sunt scandalizată de modul în care eh, există această opacitate totală în ce privește TTIP. Eh, a fost o moțiune în iulie care a fost aruncată la gunoi, nu? în cadrul procesului democratic și asta ține de responsabilitatea președintelui Comisiei. A fost aruncată, de, a fost aruncată la gunoi în reuniunea coordonatelor. Acum trei săptămâni am trimis o scrisoare ca să am acces la sala de lectură. În ciuda poziției mele și ceea ce reprezint eu, chiar dacă vă deranjează, deși sunt membri acestei comisii, n-am putut avea acces la această faimoasă sală de lectură. Așadar, eh, bun, ați adresat o scrisoare plină de bune intenții ca să mai câștigați timp. Da, a spus că vreți transparență totală, dar nici vorbă de așa ceva. Dar uh, democrația este transparență totală, suveranitatea poporului, care prin reprezentanții săi are dreptul să știe ce anume se întâmplă în activitatea dumneavoastră ca să poată avea și o dezbatere țara în chestiune. Mă scuzați, îmi acord cu de la mine putere câteva secunde în plus. Studiul despre care a vorbit domnul Jadou. Totuși lucrurile sunt grave, nu? În legătură cu consecințele TTIP ar, duce la scăderea PIB-ului în toate statele Uniunii, mai ales în Franța, ar crește șomajul. S-ar ajunge la o instabilitate financiară. Ați citit acest raport care contrazice studiul comandat de comisie? care spune, de, vorbește de vreo 0,4% din PIB. Țineți cont de asta sau îți veți arunca la gunoi acest raport ca rezoluția mea? Doamna Reding hello, uh, Commissioner, and uh, I da, bună ziua, doamnă comisar. Trec uh, direct la subiect. Angajamentul nostru în direcția transparenței e foarte important. Veți aplica regula transparenței pe care o anunțați în legătură cu TTIP și la alte negocieri. vorbe de TISA, de exemplu. Nu avem încă un mandat, nu avem uh, partea uh, de regulament a acordului și sperăm că va fi făcută publică, pentru că doar atunci când parlamentarii pot vedea textele, uh, pot înlătura orice suspiciune. Uh, și trebuie să existe reguli valabile universal, nu doar din când în când. Și am și o întrebare concretă, să vă uh, demonstrez unde anume nu putem uh, noi fi activi. Ce s-a discutat în legătură cu capitolul comerțului electronic în aceste negocieri? În conformitate cu sursele noastre, se pare, însă sigur că nu dispunem de probe, se pare că SUA au făcut propuneri care includ și citez reguli privitoare la structurile de date care creează excepții față de uh, protecția vieții private și a datelor. Știți care e poziția Parlamentului și poziția mea personal, formal, însă acum vorbesc în numele acestui Parlament. Știți care e poziția Parlamentului European și vă puteți închipui foarte bine că nu vom accepta așa ceva. Am primit și informații uh, joia trecută, conform cărora Statele Unite a făcut o propunere restrânsă la Consiliul OMC pentru comerț, și, eh, comerț de servicii pentru ca uh, comerțul electronic să fie integrat în programul de lucru. Deci, întreb, care e poziția Uniunii Europene pe tema asta? Mulțumesc și acum Emanuel. Mulțumesc, domnul Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare a domnului David Martin legătură cu Singapore. Poate n-ați răspuns suficient. Poziția dumneavoastră poate nu e așa de, bună, de bine cunoscută. Care e exact poziția dumneavoastră? Se vorbește de separarea capitolului bunuri și servicii și investiții. Care e poziția doamnei comisar? O doua întrebare. Uh, nu ați răspuns foarte clar în legătură cu ISDS și cu tratatul CEFTA. Spuneți că nu mai revenim la asta, dar suntem gata să discutăm. Păi ce, ce înseamnă asta concret? Înseamnă că discutăm sau nu discutăm? În al treilea rând, pledați pentru un TTIP realist. Nu știu ce înseamnă asta exact. Ceea ce știu, probabil că ați înțeles că numeroși dintre noi suntem foarte vigilenți uh, pe toate chestiunile astea și studii recente ne arată că fericirea pe pământ pe care ne-a promis-o comisia și predecesorul noastră nu există neapărat și întrebarea e cum puteți noastră să puneți în aplicare un principiu de precauție, pentru că în legătură cu tratatul transatlantic, din păcate, ne prezentați totdeauna numai presupusele avantaje, dar nu sunt eu singurul care vede riscurile la adresa salariaților, întreprinderilor din Europa. Deci cum veți face concret? Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Deci trec la Singapore că nu mai avem ce să vorbim despre de domnul Moise. O, un avertisment uh, prietenesc, dacă mi îngăduiți. Poate să fie o greșeală tactică să nu acceptăm sugestia lui David Martin. Nu pentru că e David Martin, ci pentru că e o sugestie bună. Deci să separăm ISDS de bunuri și servicii poate crea în acest, în acest Parlament impresia că cumva am căzut în propria capcană de a susține ISDS-ul într-un anumit acord și am creat un precedent și atunci uh, se pare că se cunoaște poziția noastră și în uh, acorduri viitoare. Știu că sunt unii membri rezonabile Parlamentului care ar vota uh, pentru un bun acord, dar, are, dar care ar avea dubii dacă ISDS ar fi inclus în Singapore. A doua chestiune. Accept, credeți că va fi o tranziție lină spre economia de piață și statutul de economie de piață pentru China în 2016. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, spune Alessia. O temă care nu a fost încă tratată aici. Mă întreb, are intenția, intenția Comisia să adopte inițiative pentru a debloca dosarul modernizării instrumentelor de apărare? Știm că e blocat acest dosar de către Consiliu, însă în cadrul abordării noastre foarte pozitive de colaborare și respect instituțional reciproc, credem că munca uh, Parlamentului nu poate fi considerată ca, fiind egală cu zero și credem că e necesar tocmai pentru a se crea un echilibru și o bună cooperare interinstituțională, ca um, Comisia să poată acționa pentru a debloca situația, astfel încât munca Parlamentului să fie și recunoscută ca atare și să nu se piardă degeaba, pentru că și aici e vorba până la urmă de credibilitatea uh, activității noastre aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Albergis! Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, am o întrebare în legătură cu o idee care s-a născut uh, Uh, în, în capetele liderilor de la Kremlin în 2010. O zonă comercială comună de la Lisabona la Vladivostok. Uh, ne uimește că această idee cumva uh, are, se bucură de interes în Parlament și în anumite instituții europene. Așadar, dragă doamnă comisar, întreb, care e opinia noastră personală în legătură cu această inițiativă? Credeți că e posibil că această idee să aibă câștig de cauză trecem de la uh, haide să nu facem lucruri ca de obicei la mai mult pentru mai puțin. Mulțumesc! Următorul vorbitor, uh, domnul Ren, mulțumesc, uh, domnule, comis, domnule președinte, mulțumim, uh, domnule comisar, pentru poziția clară, inclusiv în legătură cu drepturile omului, dezvoltare, transparență și un bun acord TIP. Sunt raportor Uh, în legătură cu Rusia și pregătesc un aviz pentru AFET. Știți foarte bine că anexarea Crimei și escaladarea crizei în estul Ucrainei au dus la o, o blocare a relațiilor comerciale UE-Rusia cu efecte asupra ambelor părți. Și economia Ru uh, Rusiei a intrat într-o spirală negativă pentru că au scăzut prețurile la uh, petrol. În acest uh, context e de mare importanță ca Uniunea Europeană să rămână unită. În același timp e important și să menținem totuși dialogul. Asta mă duce la următoarea întrebare. Sigur, speculativă, însă are legătură cu perspectivele de cooperare între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Eurasiană, care poate fi partea dialogului pe viitor, dacă încetarea focului pe linie cu acordul la Minsk este respectată de către Rusia. as, au apărut asemenea propuneri, inclusiv din partea doamnei cancelar Merkel, dar până acum nu au avut uh, consecințe concrete. Deci, doamnă comisar, cum vedeți uh, importanța potențială a uh, Mm. acestor inițiative, menținând dialogul cu Rusia și ce ambiții aveți în acest sens? Următoarea vorbitoare, doamna Cristo, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că sunteți astăzi aici. Știu că e firesc să avem uh, aceste dialoguri și nu am neapărat o întrebare, ci un comentariu când ascultăm ce spun colegii noștri și apoi ce răspundeți dumneavoastră, văd că sunt multe proiecte diferite, cu multe zone și regiuni diferite, proiecte pe care vrem să le vedem realizate. Dumneavoastră vorbiți de transparență. Aici, în ce privește TTIP-ul, văd că nu există prea multă transparență. E foarte bine că puneți totul pe internet, însă Avem nevoie și de o strategie uh, foarte bună de comunicare din partea Comisiei uh, cu, de, și anume de comunicare cu cetățenii. Noi, parlamentarii, suntem în contact zilnic sau săptămânal cu alegătorii noștri, cetățenii din întreaga Europa. Dumneavoastră trăiesc cumva într-un turnefil, deci foarte bine pentru dumneavoastră, însă trebuie să comunicați cu omul de pe stradă. pentru că oamenii, așa numiți de rând, au influență asupra cum, modului în care votează parlamentele naționale. Așa asta nu se aplică doar tratatului TTIP, ci tuturor celorlalte proiecte pe care le aveți pe masa de lucru în, pentru următorii ani. Dar oricum vă mulțumesc uh, pentru spiritul de deschidere și uh, nevoia de transparență. Apoi, poate sunt eu singura care în favoarea uh, ISDS în formă modificată. Însă nu cred că sunt singura totuși de această opinie. Mulțumesc, următoarea vorbitoare. Mă scuzați, spune doamna Curtin Darling, ascultam interpretarea. A fost uh, foarte bine să vă aud spunând că vreți să începeți uh, printr-un nou început și vreau să spun că sunt de acord cu multe din cele spuse de colega mea, doamna Reding, pentru că una din principalele mele îngrijorări e că, uh, iată, atenția se concentrează asupra TTIP și unul din efecte este că negocierile TISA uh, nu trec cumva neobservate. Și aceste, acest acord dacă va fi încheiat, va avea un rol uh, la fel de important ca cel al TTIP-ului. Deci trebuie ca și acolo să avem aceleași criterii de transparență. Și în legătură cu o inițiativă care se referă la serviciile publice, dacă dorim ca și publicul să revină de partea noastră la aceste negocieri, atunci trebuie să avem claritate de plină uh, în legătură cu ce conține acordurile și ce nu conțin. Deci, transparență în legătură cu oferta UE. Nu doar uh, asta, ci ce punem și noi pe masă în legătură cu TTIP, dar și cu TISA, Trade in Services Agreement. Mulțumesc, domnul Tremosa. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, doamnă comisar, vreau să vă întreb și ce se întâmplă cu acordul cu Singapore. S-a mai întrebat aici, însă v-aș recomanda să nu cereți avizul curții, pentru că nu va face decât să încetinească lucrurile. Avem deja multe probleme. Haideți să nu încetinim acordul cu Singapore și alte țări asiatice. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chair. Următoarea vorbitoare Doamna Mină, doamnă comisar, ați promis transparență și ați, uh, promis și niște, ați anunțat și niște îmbunătățiri binevenite, însă aceste acorduri de liber schimb au un impact enorm asupra vieților de zi cu zi europeni, ale europenilor, deci trebuie să facem eforturi pentru a avea dezbateri publice. Veți crea o nouă piață internă cu impact asupra drepturilor muncii, drepturilor sociale, servicii, produse și așa mai departe. Înaintea reuniunii am ascultat și a avut de spus domnul Mario Pitruciorne, principalul nostru negociator în legătură cu rolul Parlamentelor Naționale. Aș fi păcat dacă Parlamentele Naționale nu ar fi implicate uh, în acordul cu Canada pentru că s-ar putea să se opună. Bun. Iată, crește opoziția și față de ISDS Sindicatele germane se opun, după cum spunea vecinul meu, Franța devine din ce în ce mai critică și Parlamentul meu național a adoptat două rezoluții în legătură cu ASDS și transparența. Însă, insistarea la nesfârșit cu aceste acorduri nu este o soluție. Nu va face decât să mărească prăpastia între liderii politici și public. În țările de jos, avem o discuție exhaustivă cu societatea în legătură cu energia nucleară. Avem un referendum, am avut un referendum în legătură cu Constituția Europeană, după cum știți, și avem nevoie de o astfel de inițiativă și acum. Nu e suficient o listă de oameni cu care dumneavoastră vorbiți. Ce e mai important, să avem cea mai mare economie sau să ascultăm ce au de spus oamenii? Mulțumesc. Domnul Maria. Doamna Maria. Mulțumesc, doamna comisar există oarecare ruptură. Domnul de Gucht nu ne obișnuise cu ideea transparenței, dar transparența ține mai degrabă de marketing. Eu am întrebări simple. Azi dimineața Curtea de Conturi ne-a prezentat un raport referitor la studiile de impact și cerea foarte clar că aceste studii să fie uh, împărtășite, critice, profunde și cu colaborarea Eurostat sunteți gata să modificați scudile de impact, nu numai privind TTIP, dar uh, în privința tuturor acordurilor. Ieri, la audierea uh, privind TTIP, am vorbit despre diverse chestii, cum ar fi drepturile societale și drepturile de mediu, și domnul Ianic Jadot a pus și el această întrebare. Sunteți gata să aveți un demers uh, obligatoriu privind aceste chestiuni și până unde pot merge sancțiunile? Și uh, tot apropo de ce a spus Curtea de Conturi azi dimineață, ne arăta că, de fapt, Comisia nu poate să creeze un control eficient a bunurilor care beneficiază de liberul schimb. Aveți aceste informații și ce o să facă Comisia pentru a pun pune la punct uh, controle, pentru că un asemenea acord de liber schimb fără control nu cred că este eficient. Mulțumesc. Domnul Silva. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și uh, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Eu sunt raportor uh, privind acordul cu Japonia iar în prezentarea noastră inițială v-ați referit la Japonia imediat după acordul cu Statele Unite. Sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră și anume că este un acord foarte important din punct de vedere economic și strategic și văd că sunteți și foarte optimistă. V-ați credeți că se pot încheia aceste negocieri anul viitor în ciuda uh, incertitudinii politice din Japonia de la ora actuală? Au fost alegeri anticipate. Totuși, ne dăm seama că, de fapt, Comisia consideră că uh, program, progresele făcute de Japonia în eliminarea uh, obstacolelor netarifare nu uh, rezolvă lucrurile. Mai avem până ajunge la un acord echilibrat. Puteți să ne spuneți care sunt acele sectoare în care Comisia Europeană are cereri în negociere uh, care sunt sectoarele delicate, eu știu, sectorul uh, produselor agricole și alimentare și sectorul uh, respectiv uh, al mașinilor. Domnul Leifred, îmi cer scuze, doamna comisar, nu știu dacă este greșeala dumneavoastră, dar sunt oarecum uh, furios. Sunt foarte implicat în uh, aceste acorduri Toată viața mea politică m-a, în Parlament m-am ocupat de asemenea acorduri comerciale. Și n-am avut niciodată problema transparenței ca acum. De asemenea, mă ocup de chestiuni de transparență la nivelul grupului meu. Și apoi ă, spuneați că totul trebuie să fie mai transparent, mai bun și uh, eurodeputații trebuie să fie mai bine informați. Și ce s-a întâmplat? Am primit uh, un mail astăzi în care mi se spune că nu vă putem da un răspuns afirmativ și nu puteți avea acces la încăperea respectivă pentru că deocamdată domnul Leichfried nu este pe lista celor care au acces. Ce Dumnezeu înseamnă chestia asta? Asta este transparență sau uh, nu e vreun birocrat care nu știe ce înseamnă conducerea politică? Acu e vina. Întrebarea este ce înseamnă chestia asta? Dacă vorbim despre transparență, atunci nu trebuie să vorbim așa, să spunem vorbe goale, trebuie să facem ceva. Pentru că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar așa de transparente cum ar trebui să fie. Și o să încerc din nou mâine să obțin acces, să vedem, poate să schimbă ceva. Domnul... Ja, zwei Bemerkungen. Domnul Starbati, mulțumesc. Am fost profesor de liceu cândva în viața mea și am analizat uh, negocierile pentru tratatul de la Roma și uh, le-am uh, comparat cu ce am auzit astăzi aici și dacă extrapolez temerile și întrebările pe care le punem acum, n-am fi avut niciodată piața comună europeană. Toate temerile acestea exprimate sunt foarte virulente și erau virulente și atunci, nu nimic nou. Dar până la urmă am ajuns să avem piața comună europeană, să nu uităm acest lucru am auzit vorbe despre victime, despre impactul tratatului cu Statele Unite. Nu cred că putem să facem predicții cantitative despre acordul cu cu Statele Unite. O piață mai mare aduce mai multă productivitate și mai multă productivitate aduce și pierdere, aduce și faliment. Ce politică văd eu ca, să, ca acest uh, acord să devină un succes. Dacă nu facem nimic, uh, dacă nu ne gândim la formarea capitalului, atunci acest acord are să ducă la un eșec, dar dacă analizăm impactul, atunci acordul are să fie un succes. Stimați colegi, când vorbim de victimele acordului cu Statele Unite, gândiți-vă că uh, este vorba de măsuri clare care trebuie să fie decisive. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, aș dori să vorbesc aici pentru că eu răspund de partea comercială a acordului cu Mercosur. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre acest acord important și, de asemenea, aș dori să văd care este valoarea dumneavoastră privind alegerile din Uruguay și din Brazilia Considerați că ele contribuie la progrese în aceste negocieri care durează mai mult decât ar trebui să dureze? Sau care este părerea dumneavoastră despre această situație? Vreau de asemenea să știu care este părerea dumneavoastră despre moderniz- modernizarea sau renegocierea acordului cu Chile. Mulțumesc foarte mult! Signor Presidente, eh, signora Comisarie. Următoarea vorbitoare, doamna Beghin, mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru disponibilitatea noastră față de Parlamentul European. Atrag atenția asupra, din nou asupra chestiunii transparenței și recenta comunicare a Comisiei. Am citit cu atenție acest document și, cinstit vorbind, mă așteptam la cu totul altceva. Cred că această comunicare arată în realitate că există o teamă din partea Comisiei ca TTIP-ul să aibă soarta ACTA, tratatul pe care Parlamentul l-a respins în 2012 tocmai din cauza transparenței. Cred că acest, această comunicare uh, promite o transparență uh, puțin ca o manevră diversionistă <clears throat> nu cred că pentru cetățeanul de rând se va schimba situația. Documentele secrete oricum nu vor putea ieși din instituțiile europene. Nu vor putea fi răspândite fără acordul SUA. Și în plus, e vorba de o transparentă doar pe jumătate. Se va aplica poate reuniunilor comisarilor, dar nu reuniunilor funcționarilor de la Direcția Generală a Comerțului, cu lobiști și cu corporațiile. Apoi, nu e transparența unica problemă a TTIP și încă ceva am citit în text că scopul acestuia e să obțină acordul cetățenilor asupra TTIP. Eu cred că mențiunea instituțiilor europene e cea să informeze pe cetățeni, nu să-i convingă, nici să-i oblige să facă ceva. Mulțumesc, doamna Sanchez. Cred. Mulțumesc, domnule președinte vor vorbi din nou despre studiul acelei universități nord-americane. Mi se pare foarte important pentru că merge pe modelul Națiunilor Unite de politică globală. Mi se pare cel mai obiectiv studiu făcut până acum și aș vrea să știu dacă având aceste date uh, prezentate acolo, nu v-ați pus din nou alte întrebări privind negocierea acordului cu Statele Unite. A doua întrebare. Vreau să profit și de, uh, de prezența celor care reprezintă aici Africa. Vreau să știu dacă Comisia îi va cumva obliga să ajungă în aceste țări și mă gândesc și la obligativitatea uh, acestei înțelegeri privind mineralele în zone de conflict. Vreau să știu dacă sunteți dispusă să restabiliți o poziție care să introducă angajamente obligatorii. Mulțumesc foarte mult! Yes, um, Doamna comisar, da. Îmi cer scuze față de domnul Jado și voi începe cu dumneavoastră pentru că nu v-am răspuns la întrebare. Când i-am răspuns lui David Martin, m-am referit și la ce a spus dumneavoastră. Realmente există SPG Plus și încercăm ca în toate acordurile de liber schimb să există capitole de durabilitate care să se ocupe atât de durabilitatea drepturilor omului, drepturile la muncă și drepturile de mediu. Este foarte important, dar ținând cont de țara de care vorbim, trebuie să existe o monitorizare corectă. De asemenea, analizăm lucrul acesta și în acordul cu Statele Unite, dar deocamdată nu știm cum o să arate redactarea, e prea devreme. În multe țări din lume, mai ales cele care nu sunt realmente democratice sau chiar mai rău decât atât, foarte uh, adesea avem dialoguri pe tema drepturilor omului, parteneriate, eu știu, acorduri de asociere, deci încercăm să includem comerțul ca o parte într-o um, politică externă către aceste țări. De aceea colaborez cu Federica Mogherini ca să ne asigurăm că, uh, de fapt, comerțul este o parte importantă a politicii externe. Acordul comercial este o manieră de a evalua lucrurile, dar este doar o manieră și nu putem schimba situația drepturilor omului numai prin acordul comercial și acum încercăm să vedem cum putem uh, să avem contacte cu statele respective, cu uh, Organizația Internațională a Muncii, cu alte organizații internaționale, ca să vedem unde sunt probleme pentru a putea pune la punct un sistem de a evalua țările respective într-o manieră transparentă și pentru a putea uh, avea această evaluare înainte de a suspenda acordul cred că este și în interesul poporului respectiv pentru că ar suferi dacă am retrage acordul imediat. Fie, firește că trebuie o monitorizare con, uh, permanentă și trebuie să discutăm acest lucru într-un domeniu uh, și într-un document în care să vedem cum putem uh, contribui la durabilitate. Doamna Le Pen, uh, fără să intru în uh, dezbaterea cu domnul președinte pe marginea scrisorii, sigur că veți avea acces la documente pe internet, dar de asemenea toate documentele la care aveau acces numai un grup mic uh, de parlamentar european vor fi accesibile tuturor de acum înainte. Bineînțeles, trebuie să vedem care sunt mijloacele tehnice pentru a face această, acest acces funcțional, dar va fi o manieră de a arăta, de a vă arăta dumneavoastră și uh, votanților dumneavoastră și cetățenilor pe care îi reprezentați ce se discută și ce nu se discută. Și, desigur, vor fi rapoarte regulate în ce privește progresele înregistrate în negocieri pentru a ne asigura că la sfârșit este un acord pe care Parlamentul European și statele membre să-l poată aproba. Nu să negociem ceva ce nu credem că veți aproba. De aceea transparența nu trebuie să fie doar retorică, ci trebuie să fie ceva ce duce la dialog, la comunicare o comunicare regulată cu cetățenii. Doamna Kistorvold, nu trăiesc așa într-un turn uh, de filde și bruxelez. Îi văd des pe cetățenii din multe țări, încerc să iau legătura cu ei, fie individual, fie ca reprezentanți ai diferitelor organizații sau ceva în genul acesta. Vreau să ascult ce spun și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să existe comunicare. O comunicare reală cu cetățenii, iar în ce privește acordul cu Statele Unite, dar și alte acorduri. Doamna Vivian Redding. TISA, uh, acordurile pentru comerciale pentru servicii Uh, sigur, am uh, luat legătura cu ministrii comerțului acum o săptămână privind inițiativa aceasta a transparenței, ne-au susținut și au recunoscut că nu numai în acordul cu Statele Unite, ci în general trebuie să fim mai transparenți. Deci există o schimbare de mentalitate și voi uh, susține să publice mandatele. Foarte multe documente din aceste acorduri uh, sunt publice, dar nu mandatul Întrebarea dumneavoastră privind trimiterea la protecția datelor. Documentul acesta a fost circulat, majoritatea statelor membre au comentat. Este foarte clar că nu vom negocia nimic care pune în pericol protecția datelor în Europa și nu credem că și are loc în acest acord și pentru că altfel n-ar exista acordul privind uh, protecția datelor. Deci nu vom intra Uh, nici, în niciun fel uh, în acest uh, domeniu pentru a pune în pericol datele, protecția datelor personale în acordurile comerciale privind serviciile. Deci asta este poziția oricum. China. Sigur că este o parte importantă și un partener important, dar e un partener dificil în același timp și m-am referit la el când am spus că trebuie să ne gândim cum avem de-a face într-un fel sau altă cu aceste economii emergente și China este o economie emergentă. Facem progrese, dar nu s-a încheiat încă. Încercăm să deschidem piața către investițiile și economiile europene. Și când se va face acest lucru, o să vedem uh, ce putem face mai încolo. Deocamdată nu se pune problema unui acord de liber schimb cu China. Vrem întâi să vedem dacă se face ceva cu acordul de investiții ca să putem spori accesul piețelor noastre. Taiwanul. Uh, și Taiwanul este un partener important. Am luat legătura cu ei în ce privește uh, acordul comercial pentru servicii. Am avut un seminar, cred că săptămâna trecută, cu ei privind serviciile apropo de modul în care putem aborda aceste chestiuni și discutăm uh, apropo de diversele bariere tehnice în calea comerțului și altele. Deci încercăm să vedem ce pași putem face. Deocamdată cam atâta putem face în această privință, dar sunt un partener constant. India. Domnul Campbell, după cum știți, am avut discuții foarte mulți ani, discuții care au înghețat în ultimii ani. Nu din cauza Uniunii Europene, ci a fost alegerea Indiei. Din acest motiv, nu am considerat uh, în acești ani că e necesar să avem o echipă de negociere completă pentru că nu negociam. Dacă acum arată că doresc să revină și să discute cu noi, atunci o să vedem cum ne organizăm echipa de negociere. Dar deocamdată, cum nu sunt negocieri în curs, nu am avut acest lucru în program, sigur, dar am salutat faptul că ar dori să revină uh, Uh, și uh, ne întâlnim cu ministrul la Davos peste câteva săptămâni. Uh, IMM-urile, există un capitol referitor la IMM-uri în acordul cu Statele Unite și cred că trebuie să arătăm foarte clar în ce măsură comerțul poate contribui la dezvoltarea IMM-urilor și când punem în aplicare un asemenea acord, uh, de asemenea trebuie să ne gândim cum putem uh, ajuta IMM-urile să pună în aplicare aceste noi posibilități care reies dintr-un acord comercial, de exemplu acordul cu Coreea. Îi răspund și domnului Cicu în felul acesta. China, de asemenea, statutul de economie de piață. Nu există acolo niciun fel de automatism. Este o chestiune care în ianuarie va fi discutată cu colegii comisari, să vedem ce pași facem înainte. Avem niște criterii care sunt tehnice și nu sunt îndeplinite până în acest moment, este foarte clar și trebuie să discutăm în Colegiul Comisarilor cum să rezolvăm această problemă și vom reveni la discuția asta cu dumneavoastră privind instrumentele comerciale defensive. La Consiliul de săptămâna trecută s-a spus foarte clar că era o blocadă la nivelul Consiliului 50%, 50%. Președinția italiană a făcut uh, încercări eroice să găsească un compromis, dar n-a reușit să spargă blocada. Iar Parlamentul European uh, e gata să vină la trialog, dar nu s-a întâmplat nimic. Astăzi am vorbit uh, cu reprezentantul viitoarei președinții, Letonia. Ne-a promis că o să încerce să deblocheze situația, dar este foarte complicat. Așa că am nevoie și de ideile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră pentru a debloca situația. În ce privește Singapore, nu am auzit această întrebare, am luat notă de ce a spus dumneavoastră. Am negociat acest lucru ca un singur acord. Și dacă acum uh, uh, luăm două părți din acest acord, o să dureze foarte mult până o să intre în vigoare. Și nu în felul ăsta l-am negociat și atunci uh, nu nu vrem să mergem înainte în felul acesta. Avem uh, un program foarte important, mare și ar fi prost uh, să eliminăm partea de investiții, dar sunt conștientă de discuțiile de la nivelul Parlamentului European pe această temă. Uh, comerțul de la Lisabona la Vladivostok, da, am citit și eu. E o viziune frumoasă, sigur. Este, său că este, dar nu cred că este o viziune care se, materia, se va materializa foarte curând. În primul rând, am discutat cu Rusia și nu vreau să intru în detalii. Rusia a ocupat o țară independentă. Situația escaladează acolo, deci să faci un acord comercial cu Rusia în momentul ăsta nu prea e momentul și pe o bază practică așa, Uniunea Vamală încă nu funcționează la ruși, statele ă, nici nu măcar nu sunt membre ale ă, Organizației Mondiale a Comerțului, care, ceea ce ar fi o precondiție. Deci e cam complicat, nu? Iar ă, nu este un partener ușor, iar în viitor nu exclud că ar putea fi vorba de așa ceva. Spun că este o viziune frumoasă, dar situația politică de acum nu este potrivită pentru așa ceva. În ce privește critica curții, ce ați invitat azi dimineață. Da, Comisia a citit raportul Curții de Conturi și unele metode au fost deja schimbate pentru că era vorba de niște proceduri mai vechi acolo. Sigur că încercăm să vedem cum să ținem cont de observațiile lor apropo de îmbunătățirea monitorizării acestor acorduri. Este o discuție pe care o avem deja Eurasia. Cred că m-am referit la Eurasia ceva mai devreme. În ce privește mecanismul de rezolvare a disputelor între investitori și stat, există acest mecanism în acordul cu Canada. Sunt convins că modul în care uh, Uh, am rezolvat această pro problemă în acordul cu Canada, este o îmbunătățire extraordinară față de felul în care funcționează acum. E o chestiune care urmează să fie discutată. Ce se întâmplă cu acordul cu Statele Unite? Am avut consultări, cum spuneam la început, o să vă facem un rezumat al consultărilor în câteva zile, poate înainte de Crăciun, iar anul viitor poate că vom discuta rezultatele, analizele și pașii care urmează să fie făcuți în această privință, pentru că, după cum știți, este o chestiune pe care au cerut-o statele membre. Au dorit să existe acest lucru în acest aspect menționat în uh, acord. Președintele Juncker a spus foarte clar că mecanismul trebuie să fie reformat față de cum funcționează astăzi și cum funcționa în anii 50 cât privește acordul cu Statele Unite în general, da, sunt multe studii, voi, mă voi uita și eu la studiul pe care l-ați menționat dumneavoastră, ele folosesc însă metodologii diferite. Sigur că nu toate Statele Unite vor avea o atitudine uh, unanimă. Există o rezoluție a Parlamentului European care spune uh, că nu am intrat într-o relație cu Statele Unite uh, dacă n-am considera că este ceva bun. De ce am pierde timpul dacă n-am crede că e bun uh, pentru cetățenii europeni? Sunt convinsă că va aduce uh, creștere, investiții și locuri de muncă. Sunt parteneri diferiți, dar seamănă mai mult decât alții din lume și ideea eliminării tarifelor, a birocrației, a complicațiilor, deschiderea pieselor, întotdeauna a adus beneficii dacă analizăm istoria și diverse etape arată diverse rezultate, dar majoritatea studiilor arată că e bine pentru Europa și noi credem acest lucru și sper că, având aceste contacte cu dumneavoastră și contacte cu societatea civilă, vă putem convinge că ce negociem și ce nu negociem va fi în beneficiul cetățenilor, al IMM-urilor, al întreprinderilor în general. Dar n-am ajuns încă acolo. Să sperăm că mm, în acest, la acest sfârșit de săptămână și în prima săptămână din februarie vom avea un nou început în discuțiile cu americane. Mexic, în cele din urmă Mexic, vă mulțumesc că mi-ați adus aminte. Mercosurul, Mercosurul. Cine m-a întrebat despre Mercosur? Da, mă scuzați. Ministrii din Mercosur au fost de acord uh, că vor înainta o nouă ofertă comună pentru a revigora negocierile. Am fost de acord că negociatorii șef se vor întâlni curând pentru a compara ofertelor, să vedem dacă suntem la același nivel și să sperăm că vom putea reîncepe. Sunt uh, uh, semnale pozitive și din Brazilia, care sunt de asemenea binevenite. Chile, facem un uh, exercițiu ca și cu Mexicul, nu suntem în aceeași etapă de avansare. Chile, de asemenea, trebuie să renoim și să actualizăm acest acord, schimbăm informații, vedem până unde vor să meargă ei, până unde vrem să mergem noi, ca să modernizăm realmente la nivel înalt acesta, acest acord. Dacă avem uh, scopuri și uh, uh, obiective compatibile, sigur, trebuie să ne asigurăm că suntem la același nivel înainte de a porni la drum împreună cu ei. Japan, yes. Japonia, da. Vă mulțumesc. Sunt, mai avem câteva chestiuni cu Japonia, achiziții publice, măsurile netarifare, indicațiile geografice și comerțul de bunuri. Sunt chestiuni nerezolvate deocamdată, deci au rămas o mulțime de lucruri. Dar este o atmosferă bună, pozitivă, constructivă și sunt uh, angajați să meargă înainte. Știu că au alegeri săptămâna asta să vedem dacă se duce la o schimbare a guvernului, a negociatorului, trebuie să așteptăm. Dacă nu, probabil că aceeași echipă, suntem gata să mergem acolo la începutul anului viitor, pentru că, de fapt, conținutul e mai important decât momentul în timp și trebuie să găsim niște opțiuni realiste pentru a-l finaliza până la sfârșitul lui 2015 sau începutul lui 2016. Dar, sigur, voi fi gata să vă spun ceva mai încolo cum stau lucrurile. Mulțumesc! Oh, I, I think I mentioned it, but, but uh, I it is not. Așa cum am spus, nu este o procedură automată. Avem câteva criterii care nu sunt îndeplinite și Comisia va începe discuțiile la începutul anului viitor. Deci vom uh, lua o decizie independentă oricum. Ok, thanks a lot, Cecilia. Mulțumim foarte mult, Cecilia. Într-adevăr, Humphrey Bogart are dreptate. Este începutul unei frumoase prietenii. și unei minunate perioade de cooperare. Te aștept să vim de mai multe ori în fața acestei comisii. Mulțumim foarte mult și ne vedem curând. Thank you. Be quiet, please. We are... Vă rog să faceți liniște ca să putem să ne continuăm activitatea. Domnule Lightstreet, un punct de procedură, vă rog. Mr. President, thank you very much. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Am avut senzația că doamna comisar nu s-a simțit răspunzătoare pentru situația de aici, ceea ce e relativ corect. Și aș vrea să ridic din nou întrebarea. Când va fi posibil pentru mine să intru în această sală de lectură. Pentru că eu aș vrea să mă duc mâine acolo la ora 10 dimineața. Vreau să mă duc să văd ce se întâmplă. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen. Mulțumesc, dragi colegi. Evident, este o întrebare foarte serioasă. Și la reuniunea coordonatorilor de astăzi am intrat în detaliu în ceea ce privește negocierile privind inițiativa de transparență. Ce voi face acum o să fie să repet. Pe de o parte, documentele UE sunt publicate după o perioadă, pentru că este nevoie de niște aspecte tehnice care trebuie să fie rezolvate, dar după uh, 1 ianuarie vor fi publicate online. În al doilea rând, Parlamentul a solicitat întotdeauna accesul tuturor deputaților la aceste documente. Comisia anterioară a refuzat și a făcut o distinție între anumiți eurodeputați care aveau acces la anumite documente, 13 dintre ei, deci 13 deputați în acest moment, și ceilalți deputați care aveau acces de la caz la caz. Atunci când uh, sfera de competențe le era afectată de unul din uh, documente. Până în acest moment vorbim de 28 de colegi și acum trebuie să organizăm o perioadă de tranziție un lucru pe care îl putem face este ca secretariatul să transmită copiile pe hârtie către toți deputații, lucru care nu e fezabil din punct de vedere tehnic. De aceea trebuie să avem o fază inițială și apoi un sistem IT, astfel încât fiecare deputat să aibă acces. Deci prima solicitare nu este doar ca cei 28 de deputați să aibă acces limitat, ci toți membrii INTA să aibă acces imediat la toate documentele UE. Dokumentenzugang und nicht nur și de asemenea ca accesul să nu fie uh, dat uh, exclusiv de către comisie pentru cei implicați în munca comisiei. Și apoi ajungem la problema sălii de lectură. Și cred că multe s-ar rezolva așa. La nivel tehnic, trebuie să ne asigurăm că sunt îndeplinite condițiile tehnice. Astfel încât să se poată face acest lucru și sper să putem face asta foarte rapid, până la 1 ianuarie cel mai târziu. Astfel încât această primă fază să fie finalizată și toată lumea din comisie să aibă acces la toate documentele. Bun. Punctul 11 de pe ordinea de zi. Avem alături de noi uh, ministrul uh, din Ecuador, care a așteptat toată după amiaza acest punct și acest punct este legat de stabilizarea uh, situației tarifelor cu Ecuador. Pentru că Ecuadorul ar putea avea acces la acordul Columbia-Peru. noi taxe ar însemna noi poveri administrative, așa că am solicitat raportorului să găsească o soluție rapidă Uh, pentru că problema e să vedem cât de departe poate uh, să se ducă comisia cu acte de implementare și acte delegate. Aici am consultat serviciul juridic și acesta susține punctul de vedere al Parlamentului că în acest caz actele delegate ar trebui să fie cele care sunt utilizate. Acum aș dori să dau cuvântul raportorului. Vă rog. Domnul Scholz, mulțumesc. Mulțumesc pentru comentarii, mulțumesc pentru munca dumneavoastră la proiectul de raport pe care l-am, discutat ultima dată. Nu voi intra din nou în detalii. în ce privește problemele în general și provocările în relațiile noastre cu Ecuadorul. Am vorbit eh, deja de faptul că nu avem mult timp la dispoziție. Eu aș dori să mulțumesc aici domnului ministru și delegației domniei sale pentru prezența lor în sală și de asemenea să mulțumesc reprezentanților uh, importatorilor și exportatorilor, uh, operatorilor care sunt interesați de activitatea de import-export cu Ecuadorul am avut ocazia să discutăm uh, în mai multe rânduri uh, care e situația și să înțelegem, să vedem uh, ce putem face în intervalul de timp de care dispunem, ce înseamnă asta pentru situația concretă a cetățenilor ecuadorieni, pentru purtătorilor de interes. Și de asemenea ce înseamnă asta pentru cetățenii Uniunii Europene. Noi uh, stabilisem că vom discuta azi compromisul la care am ajuns datorită amendamentelor depuse ca să putem uh, merge mâine la vot. Eu aș propune ca, indiferent de rezultatul acestui vot, să facem după cum urmează eu, în calitate de raportor, aș spune să începem imediat consultările cu Consiliul ca să exploatăm la maximum timpul scurt pe care îl mai avem la dispoziție. Pentru că începând cu 1 ianuarie 2015 se vor uh, suspenda tarifele vamale pentru Ecuador și acest lucru are consecințe economice foarte importante. Eu am început uh, deja dialogul cu reprezentanții președinției italiene în legătură cu suspendarea acestor taxe vamale și să uh, încercăm să ajungem la un acord în primă lectură, astfel încât textul definitiv pe care îl vom elabora să poată fi votat în plenara Parlamentului din februarie, după reuniunea comisiei noastre din ianuarie și ca propunerea de regulament să poată intra în vigoare. Deci am deschis astfel situația. Astăzi, în dialogul cu doamna comisar Malmström, am uh, vorbit despre situația din Orient cu uh, situația cu scăderea prețurilor la petrol. Am amintit și faptul că Ecuadorul e o economie bazată pe dolar și consecința ar fi că ar crește prețurile la export ale Ecuadorului. De aceea e fundamental ca Ecuadorul să poată beneficia de uh, scuterile de taxe începând cu 1 ianuarie 2015 și pentru întreaga perioadă mm, care se va mai scurge până la aderarea sa la tratatul de liber schimb. Așadar, ce prevede regulamentul? Prevede că șase luni după intrarea în vigoare a acordului de liber schimb este perioada maximă 31 decembrie 2016 și nu știe nimeni dacă acest termen va fi într-adevăr respectat și nu știe nimeni ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2017 dacă nu vom reuși. Așadar, situația este încă foarte incertă, ținând cont și de faptul că pura în aplicare a unui acord de liber schimb de acest gen va face să se nască semne de întrebare nu doar la noi, ci și în Ecuador. Trebuie să ne gândim la faptul că uh, dintotdeauna Comisia INTA a dorit uh, caracterul previzibil al operațiunilor comerciale în interesul operatorilor. Avem nevoie de siguranța programării, asta în beneficiul tuturor participanților la schimburile comerciale. În același timp, este și în beneficiul cetățenilor Ecuadorului și, desigur, ai celor 28 de state membre ale Uniunii Europene. Iată de ce eu, cu observațiile din proiectul original de raport, atrasesem atenția asupra necesității de a recurge la actele delegate pentru ca noi, în calitate de colegiuitor, să fim capabili, precum, precum Consiliul, să putem să ne ocupăm de problema aceasta a suspendării, cât și de alte elemente care au mai rămas nerezolvate, pentru că asta ar uh, intra în competențele noastre. Eu sper că avem o majoritate care să fie de acord cu uh, cu mine, am discutat uh, cu raportorii din umbră, sunt de acord cu această linie și aș vrea să știu acum care e poziția noastră ca mâine să putem avea un rezultat pozitiv la vot. Mulțumesc, uh, uh, domnul Fisas Aichela. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule, Hel, domnule Helmut. Uh, Helmut Scholz. Am făcut o analiză de grup și am ajuns la decizia să votăm în favoarea textului prezentat de către Comisie și de să respingem toate amendamentele depuse și o facem pentru a facilita uh, o adoptare rapidă a regulamentului care să permită minimizarea efectelor suspendării preferințelor tarifare. Am uh, citit, desigur, cu multă atenție avizul Serviciului Juridic al Parlamentului, ale care concluzii ar putea să justifice din punct de vedere juridic utilizarea actelor delegate ca instrument pentru a aplica regulamentul sigur, în cazul suspendării concesiilor unilaterale. În tot cazul, trebuie să ținem cont de faptul că serviciul juridic al Consiliului a ajuns la concluzii diferite pe această temă, ceea ce demonstrează dificultatea de a stabili care e instrumentul cel mai adecvat care ar trebui adoptat în aceste cazuri. Noi vorbim aici de un regulament temporar, într-o împrejurare foarte specială, situația specială a unei țări care necesi, necesită aceste preferințe. Ținând cont de acești factori și ținând cont de faptul că trebuie să păstrăm coerența cu regulamentele similare adoptate recent, cum ar fi cele cu Pakistanul, Ucraina sau Moldova, uh, toate aceste argumente, în alte condiții și cu un calendar mai puțin uh, sever, ar fi uh, făcut uh, ca grupul meu să susțină anumite amendamente prezentate de către raportor. Oricum, doresc să-l felicit pentru efortul realizat în acest dosar. Însă, în cazul în speță, cred că sunt alte considerații care trebuie făcute. Natura politică și comercială sunt cele de care trebuie să ținem cont. Adoptarea unora din amendamente de către Parlament ar duce la o întârziere de cel puțin două luni în adoptarea regulamentului și ar putea să ducă până la trei sau patru luni de întârziere, pentru că ar depinde rezultatul trialogului. Deși e sigur că preferințele unilaterale s-ar aplica în orice caz cu caracter retroactiv, uh, începând de la 1 ianuarie 2015, cu posibilitatea de a rambursa pe importatorii care ar trebui să plătească uh, la, uh, până la 24%, incertitudinea uh, dusă de reintroducerea taxelor vamale uh, și dificultățile pe care ar, uh, le-ar putea stârni rambursarea sumelor restante ar putea duce la o climă negativă cu efecte importante negative asupra economiei ecuadoriene. E probabil că mulți importatori, în loc de a plăti 24% în plus pentru mărfuri, s-ar îndrepta spre alte țări și alte piețe pentru a se aproviziona și ar exista posibilitatea să nu se mai întoarcă pe piața ecuadoriană după adoptarea regulamentului. Ținând cont că suntem cu toții de acord uh, cu privire la propunerea Comisiei de a acorda aceste preferințe și considerând că elementele propuse în amendamentele depuse nu modifică în mod semnificativ ideea de fond a propunerii, grupul nostru crede că cel mai bun ajutor pe care îl putem acorda Ecuadorului e să muncim și să votăm pentru o adoptare cât mai rapidă a propunerii de regulament și de aceea vom respinge ori toate amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Ca raportor din umbră pentru grupul socialist, a spune că noi considerăm că trebuie să acționăm rapid, trebuie să eliminăm lacunele. În același timp, în realitate nu dorim să stabilim un precedent în, în cazul acesta al Ecuadorului. Ca orice alt organism care adoptă legi, trebuie să spunem clar că atunci când ne desfășurăm activitatea de legiuitor, avem nevoie de acte delegate. Și în decursul trialogului am vorbit despre statisticile externe care nu sunt ancorate în legislație, însă principiul este că dacă o lege uh, este adoptată, atunci Parlamentul trebuie să fie parte a întregului proces cu acte legate. Bun, vom fi uh, în favoarea acestei măsuri, însă dacă această propunere se bucură de majoritate, atunci imediat după vot vom înceta negocierile cu Consiliul pentru a ne asigura că nu va exista nicio întârziere. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Zahradil. Grupul ECR este, sigur, în favoarea uh, propunerii comisiei și credem că e necesar să eliminăm uh, această lacună între uh, întâi până între 1 ianuarie 2015 și data la care uh, acest uh, acord de liber schimb uh, lărgit va intra în vigoare. Deci, aici nu e nicio problemă din punctul nostru de vedere. În general, suntem în favoarea promovării comerțului liber oricând este posibil. Însă a spune că avem două probleme minore privitoare la votul de mâine. Una se referă la amendamentele de compromis 1 și 2. Nu considerăm că ar trebui să introducem uh, vreo măsură care să deschidă posibilitatea ca ulterior să se ia măsuri de natură protecționistă care să afecteze mediul de afaceri european și nu credem că vreo astfel de măsură ar trebui inclusă în acele amendamente. Avem acolo o formulare că Ecuadorul se va abține de a introduce noi taxe sau măsuri care au efect echivalent și din câte știu, raportul este în favoarea eliminării controlului măsuri în perioada în cauză. Credem că în anumite împrejurări s-ar putea crea posibilitatea de a se introduce acele măsuri și nu ne-am dorit deloc să se întâmple așa ceva. Asta este o problemă și cealaltă se referă la actele de punere în aplicare versus actele delegate. Și dumneavoastră ați făcut referire la acestea S-a făcut o analiză juridică din partea Parlamentului European uh, care justifică pe deplin uh, utilizarea actelor delegate și uh, analiza juridică a Comisiei și a Consiliului, din câte știu eu, afirmă exact contrariul. Noi nu credem că acum e timp de lupte instituționale și nu cred că trebuie ca instituțiile europene să-și arate mușchi. Nu trebuie să susținem, credem noi, punctul de vedere al Comisiei în acest caz. Cam asta ar fi din partea noastră, dar în general uh, susținem această măsură și salutăm faptul că Ecuadorul, iată, este o altă țară care va adera la acordul de liber schimb uh, încheiat uh, inițial între UE și Columbia și Peru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum domnul Tremosa.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 Așa cum am spus... Acum voi, acum voi vorbi în limba spaniolă. Ca să mă exprim foarte pe scurt, noi considerăm și noi, la rândul nostru, că liberul comerț este potențialul Uniunii Europene pentru a avea creștere economică după criza datoriilor. Nu mai avem marje eh, de manevră în sectorul public, trebuie să deschidem piețele și din acest punct de vedere, liberalii, după ce au discutat amendamentele, vor vota mâine în contra acestora, ale tuturor, pentru că considerăm că există un risc foarte clar de a se întârzia intrarea în vigoare a acestui acord. De aceea vom vota contra acestor amendamente. Și oricum, mulțumim raportorului, știm că a avut un mare volum de muncă și cu asta am încheiat și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Raportorii din umbre din de la Vers și de la FTD nu sunt aici. Nu mai am uh, alte solicitări de intervenții și dau cuvântul Comisiei, domnul Jorgensen. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. Vreau să vă spun că înțelegem pe deplin dorința Parlamentului de a nu fi luat prin surprindere în uh, implementarea acestui regulament. Vă asigur că chiar dacă Parlamentul ar accepta până la urmă propunerea Comisiei, noi suntem pregătiți să fim cât se poate de transparenți și să vă ținem la curent uh, astfel încât să fiți uh, implicați și informați în, uh, pe această temă. Mulțumesc! Deci, pe cât de transparent se poate. Bun. O să-i dau cuvântul uh, ministrului Ecuadorului pentru două minute, pentru că ar dori să, se adreseze, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule președinte, voi permite-mi. Mulțumesc, domnule președinte, că Uh, îmi permiteți să vorbesc în propria mea limbă. Foarte pe scurt, în primul rând, e o mare plăcere să pot să mă aflu aici, în centrul integrării europene, pentru cei care am avut plăcerea de a studia dreptul comunitar european și a cunoaște istoria Europei, e întotdeauna interesant să vedem cum funcționează zi de zi procesul de integrare europeană Vreau să vă reamintesc de asemenea că un proces uh, similar uh, se consolidează în aceste săptămâni în America de Sud, Uniunea Sud-Americană a Națiunilor, care își stabilește baza, casa și principalele birouri la Quito, Ecuador. Ecuadorul va fi inima integrării sud-americane și sperăm că pe viitor va, se vor putea consolida relațiile între Uniunea Europeană și UNASUR prin intermediul Ecuadorului. Și în final, cred că cei care uh, au luat cuvântul înaintea mea au spus tot ceea ce era de spus pentru noi. E o necesitate cea de a putea dispune de acest mecanism și asta cât mai urgent Păi, din motive deja menționate, Uniunea Europeană e principala piață pentru majoritatea exporturilor produselor ecuatoriene care nu țin de produsele petroliere. Multe din aceste produse nu pot fi înlocuite uh, pe alte piețe pe termen scurt. Noi depindem de Europa. Practic, întreaga noastră efortă exportabilă și principalele noastre produse de export vin în Europa și actualmente sunt supuse sistemului general de preferințe plus. De aceea, acest regulament este absolut necesar pentru noi și vreau să repet aici că perdanții pe termen scurt, dacă nu intră în vigoare rapid, sunt IMM-urile și micro ecuatoriene comunitățile sau cooperativele agricole ecuadoriene care exportă prioritar și cu în mod privilegiat către Uniunea Europeană, mai ales prin comerțul echitabil. Și vă reamintesc tuturor, domnilor voastre parlamentari, că noi suntem parte dintr-un lanț. Nu se termină lanțul la Ecuador și la Pacific. Continuă prin Atlantic până în Europa. Și aici, alături de mine, sunt reprezentanții ai multor firme europene Uh, care au relații cu Ecuadorul, că Ecuadorul este o, o țară care produce bunuri de mare valoare cu valoare uh, socială, cu responsabilitate socială și care sunt complementare față de producția europeană în general și care sunt foarte cerute din aceste motive de către consumatorii europeni. De aceea, uh, vă spun că nu suntem o țară care vinde produse ieftine, ci produse de calitate. Dacă trebuie să plătim taxe pe termen scurt, atunci multe din întreprinderile noastre vor trebui să-și închidă porțile. Așa că noi cer, eh, dorim să mulțumim domnului Schulz pentru excelenta muncă eh, depusă, însă cerem de asemenea eh, înțelegerea tuturor membrilor dincolo de deciziile pe care le vor lua, există această necesitate de a căuta un echilibru între a respecta drepturile Parlamentului European în spațiul acesta al discuției cu alte entități, cum ar fi Comisia și Consiliul Uniunii Europene, și vă rog să țineți cont de necesitatea ca Ecuadorul și muncitorii și întreprinderile Ecuadorului uh, uh, depind de urgența cu care este adoptat acest mecanism. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. cred că suntem cu toții conștienți de elementul de urgență. Există multe subiecte pe care am fi putut să le evităm dacă am fi avut un acord și cu Columbia și cu Peru. Dar, cu toate acestea, știm care sunt problemele și vă asigur, domnule ministru, că vom face tot posibilul pentru a ne asigura că lucrurile decurg uh, așa cum trebuie. Domnul Scholz, mulțumesc, Bernd. Vreau să spun și eu câte ceva. Cred că știm de ce Ecuadorul uh, nu a venit imediat după Peru și Columbia. Și tocmai asta este problema. Problema este că atunci când am discutat ultima oară și președintele a atins ușor această problemă, discuția generală uh, în ambele uh, domenii trebuie să fie uh, luată în calcul, atât în Ecuador, acolo unde este o mare dezbatere în ceea ce privește acest acord și efectul asupra cetățenilor de aici. Și cred că propunerea pentru acte delegate care este un instrument uh, democratic, și toate părțile trebuie să-și asume uh, responsabilitatea. Deci cred că această propunere este foarte bună pentru că asta poate duce la transparență, uh, așa cum vorbeam de transparență și pentru TTIP. Și transparența așa are locul și aici. Uh, avem un temei juridic și acesta era și temeiul juridic pentru uh, aviz, pentru că nu poți să, să spui că o singură măsură se potrivește tuturor și n-ar trebui să facem aceleași lucruri pentru toate țările. Ecuadorul nu este uh, doar o minge politică care să-i dăm cu șutul. Uh, ci ar trebui să reprezentăm interesele cetățenilor din Ecuador și uh, de aici. Mulțumesc, mulțumesc că încheiem aici uh, acest punct. Uh, o să votăm pe această temă în data de 10. Trecem la punctul 12 pe ordinea de zi, preferințele comerciale pentru Republica Moldova. Am vorbit deja pe această temă, există 10 amendamente și aș dori să-i dau cuvântul raportorului. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte, foarte succint și cât se poate de structurat. Vreau să vă reamintesc că este vorba de acordarea mm, către Moldova în context, contextul existenței deja unor preferințe autonome de comerț, de comerț a alte trei uh, contingente tarifare diferite pentru mere, uh, prune și uh, struguri de masă. Am primit într-adevăr 10 amendamente din partea doamnei Le Pen. Am structurat aceste amendamente în patru categorii și aș dori să, le, să mă refer la ele categorie cu categorie. O categorie Uh, este amendamentul 1. Amendament care sugerează că prin uh, acceptarea acestui, acestei amendări a regulamentului uh, PCA o să susținem aderarea Moldovei la Uniunea Europeană în viitor. Vorbim aici de cantități minuscule de mere și uh, struguri și prune. Nu e vorba de asocierea Moldovei cu UE și nici de aderare. Uh, asocierea politică a Moldovei ca și altor uh, țări partenere cu Europa, cu Uniunea Europeană, nu este neapărat o scenă care să ducă la aderare sau preaderare. Acestea fiind spuse, regulamentul fiind așa cum e, uh, Uh, preferințele generale ale actorilor politici din Moldova să se apropie cât mai mult de UE și uh, să adere într-o bună zi sunt legitime și asigur uh, pe toți că vor exista 28 de veto din partea statelor membre Uh, până când se va putea ajunge la aderare. Deci Moldova nu e nici pe departe mm, aproape de acest cel, uh, din fericire sau din nefericire, din nefericire pentru mine, dar depinde cum interpretez. Deci nu există niciun fel de ambuscadă, nu există niciun fel de uh, capcană care să lege Moldova de uh, Uh, de viitoarea agendă de aderare. Vorbim, nu doar, vorbim doar de mere, prune și struguri și chiar de pere din cauza uh, interdicției impuse de Rusia și aceste produse nu vor uh, periclita piața UE. A doua uh, categorie reprezintă amendamentele 4, 5, 6 și 8 Ah, că a spus că dacă le adoptăm înseamnă că nu suntem de acord cu propunerea Comisiei prin ah, acordarea de preferințe ah, suplimentare. Amendamentele 2, 3, 9 și 10 solicită anchetarea din partea Comisiei dacă Moldova respectă regulile de acces pe piața europeană. Moldova este considerată ca fiind vinovată, deci fie imediat, fie după intrarea în vigoare a regulamentului trebuie să demarăm ancheta. Vreau să asigur pe toți că regulamentul inițial pe care îl modificăm are prevederi pentru suspendarea preferințelor dacă Moldova nu respectă uh, regulile de origine și în cazul acesta Comisia trebuie să aibă probe suficiente într-o societate a statului de drept, nu sar la gâtul oamenilor sau al țărilor. Trebuie să <coughs> ai niște probe solide că, într-adevăr, e ceva în regulă. Și există un articol separat pentru măsuri de salvgardare. Dacă apare un surplus de importuri care uh, într-adevăr, periclitează piața europeană și acest lucru este determinat în urma unei uh, anchete. Asemenea, prevederi se aplică mm, de obicei doar când ai mm, lucruri mm, mai importante, dar acestea sunt contingente tarifare foarte mici și aceste fructe vor fi absorbite de piața românească oricum. Apoi, amendamentul numărul 7, care se referă la o ajustare tehnică a noului cod VAMAL, a codurilor KN, care este Uh, corect uh, din punct de vedere tehnic, dar este superflu pentru că este deja acoperit de textul comisiei. Uh, probabil intenția este că dacă acceptăm vreun amendament, inclusiv un amendament corect, trebuie să facem un trialog cu Comisia și Consiliu și avem amânări la infinit. Contradicția acestor amendamente este că dacă le acceptăm pe toate, am respinge atât toate concesiunile, cât și am demara o uh, anchetă foarte serioasă împotriva Moldovei. Ceea ce mie mi se pare un scenariu destul de neplăcut. Așa încât aș dori să le solicit colegilor să fie de acord că este o soluție de bun simț să respingem toate amendamentele. Asta ar însemna că acceptăm, modificarea, că acceptăm regulamentul așa cum a fost propus de comisie, Vă reamintesc că uh, Consiliul vinerea trecută a susținut această propunere fără amendamente și Comagri, care este comisia foarte sceptică legată de liberalizarea politicii agricole, a susținut și ea regulamentul Comisiei fără a propune amendamente cu 35 uh, de voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri în această dimineață chiar. Deci cred că toate împrejurările există deja pentru ca noi să acceptăm propunerea Comisiei așa cum este ea, fără amendamente. Uh, Mulțumesc și acum dau cuvintul uh, raportorului din umbră, domnul Winkler. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, la o, câteva observații și apoi o să mă refer concret la amendamente. Evident, apreciez munca raportorului și explicațiile pe care tocmai le-am primit în ceea ce privește cele 10 amendamente, dar înainte de asta aș vrea să vă reamintesc că această comisie în momente anterioare a decis în favoarea unor măsuri care au ajutat Moldova și comerțul între UE și Moldova. S-a pus o întrebare de către mai mulți colegi și de către domnul Scholz, care acum nu e aici, înainte, dacă aceste măsuri își arată eficiența, este o întrebare foarte importantă. Ieri m-am întâlnit cu ambasadorul Moldovei la UE și mi-a spus că mi-a vorbit despre procesele care au avut loc în ultimul an în industria vinului. Pentru că poate vă reamintiți am avut niște preferințe acordate Moldovei și în ceea ce privește importul de vinuri în Uniunea Europeană. Și ambasadorul mi-a spus că industria vinurilor uh, caută acum uh, tehnologii noi și moduri de a se adapta la piața europeană. Deci asta ca idee pentru a, răspunse, uh, pentru a răspunde la niște îngrijorări anterioare. În ceea ce privește amendamentele, cred că raportorul ne-a dat suficiente uh, uh, explicații și PPE-ul va avea minus la toate amendamentele. Mulțumesc, domnul Savalier. Foarte pe scurt, domnule președinte, înțelegem aceste măsuri ca expresie a solidarității sau prieteniei noastre, cum vreți să o numiți, cu Moldova. Credem că are o sferă de aplicare foarte restrânsă, uh, se aplică doar către trei produse și majoritatea cel mai probabil vor fi absorbite de uh, piața unei țări UE, dacă această țară UE, România, nu se plânge. Și ca atare nu cred că avem uh, motive să nu fim de acord de aceea suntem în general în favoarea acestei, uh, acestui raport. Suntem de acord cu raportorul și cu Comisia și vom vota împotriva tuturor propunerilor care sunt contrare sau care încearcă să limiteze într-un fel sau altul această propunere. Cam asta am avut de spus în acest moment. Mulțumesc, liberalii nu sunt aici. Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu și eu foarte succint. Raportorul a ultima oară ne-a oferit o imagine foarte completă în ceea ce privește modificările. Și aș dori să subliniez și faptul că va trebui să ne gândim la viitor. Și va trebui să vedem în ce măsură o cooperare extinsă poate să încurajeze linia de producție în Moldova. vrem neapărat să deschidem ușa larg către uh, produsele agricole din Moldova, către piața europeană, dar vrem să le oferim posibilitatea de a exporta uh, uh, bunuri procesate. Mulțumesc, Berzi, nu sunt aici, doamna Le Pen. Domnule raportor, în ceea ce privește argumentația dumneavoastră, mai întâi, este o problemă legată de dreptul de a modifica, pentru că dacă tot aduceți uh, uh, argumente de acest gen, uh, îmi anulează dreptul de a aduce modificări, ceea ce îmi anulează alegerea democratică. Eu vă tot ascult pe unii și pe alții cum vorbiți despre apărarea intereselor poporului moldovean dar uh, nu aud vorbindu-se de interesele popoarelor europene. Ori noi pentru asta suntem aici. Uh, suntem prieteni cu uh, Moldova, nicio problemă, dar încă o dată treaba noastră este să avem grijă de popoarele noastre și să nu le punem în dificultate. Deci vorbim de măsuri uneori excepționale, alteori urgente, facem apel la sentimente și îmi vine să zic că izvorașul ăsta ajunge să se transforme într-un fluviu. Că facem acorduri mititele aici, acorduri mititele acolo și până la urmă ă, ajungem la riscul să creăm dificultăți pentru agricultorii noștri. Două lucruri mă deranjează în textul ăsta. Mai întâi, și tocmai de asta am venit cu amendamentele, fără îndoială, situația Moldovei se seamănă cu cea a Ucrainei înainte de criză se vede foarte bine. Vedem partidele care se uită spre Occident, partidele care se uită spre Orient. Am văzut rezultatele alegerilor de duminică și nu trebuie să facem eforturi eh, și nu trebuie ca eforturile noastre să asociem eh, UE cu Moldova să eh, creeze zizanie în, în Moldova. Suntem obligați de experiență să remarcăm că acordurile de liber schimb sunt uh, destinate să deschidă calea unei forme de convergență politice și eu cred că nu ăsta e rolul uh, pentru o nouă extindere. Cred că deja de multă vreme Comisia și Parlamentul European creează în mod voluntar o confuzie între cele două noțiuni care sunt distincte. Și al doilea motiv puternic, și acesta este atașamentul meu uh, principal, este uh, reprezentat de dificultățile pe care, cu care se confruntă agricultorii noștri din cauza căderii preților, prețurilor uh, și asta se datorează interdicției Rusiei. Încă o dată, repet, trebuie să ne susținem agricultorii proprii, pentru că față de ei avem răspunderea particulară. Și mie mi se pare că suntem într-o perioadă de criză agricolă și încă o dată uh, ne apucăm să favorizăm importul de produse suplimentare, indiferent care ar fi alea și indiferent de unde vin. Deci să depun un amendament pentru a solicita o anchetă a Comisiei pentru a stabili dacă acest acord nu poate antrena dificultăți suplimentare pentru agricultorii noștri, nu mi s-a părut până la urmă o solicitare extravagantă. Euh, mulțumesc, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea lor. Uh, au rezumat atât uh, natura cât și conținutul amendamentelor. În caz de necesitate, fie de fraudă, fie de Mm, importuri care pun în pericol piața, atunci se pot face anchete, deci sunt acolo niște prevederi în acest sens, așa că amendamentul nu are nicio plus valoare. În ce privește alte două amendamente ale doamnei Le Pen, uh, nimic, absolut nimic în acordul de asociere, inclusiv uh, acordul de liber schimb, nu împiedică Moldova să aibă relații economice și comerciale privilegiate cu toți partenerii cu care dorește să aibă și cu care are acorduri privilegiate, inclusiv Rusia și partenerii comunității statelor independente. Din contră, am încurajat Moldova să facă acest lucru. Numai că Rusia vede lucrurile altfel, pentru că Rusia uh, a luat măsuri de eh, interdicție bazate pe măsuri fitosanitare fictive pentru a pedepsi Moldova, care a îndrăznit să semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeană. În al doilea rând, dificultățile pentru agricultura europeană, vreau să vă reamintesc că aceste cantități despre care vorbim aici sunt neglijabile față de piața europeană. E vorba 0,8% pentru mere, Adică dacă toate merele din Moldova ar fi exportate în Uniunea Europeană, ar reprezenta 0,8%, 1,4% pentru prune și 1,2% pentru struguri. Deci în Rusia trebuie să vedem ce se întâmplă, nu în Uniunea Europeană, pentru că în Rusia s-au luat foarte multe măsuri pentru a interzice exportul de produse agricole din Uniunea Europeană și sunt, de fapt, rezultatul protecționismului. Mulțumesc foarte mult. Raportorul? Da, mulțumesc foarte mult există un punct la care sunt de acord cu doamna Le Pen și suntem aici să lucrăm în favoarea cetățenilor europeni. Dar pentru agricultorii europeni eu am fost uh, șef de cabinet uh, al domnului comisar Cioloș în uh, comisia anterioară și i-am apărat pe agricultorii francezi cu multă încrâncenare, iar în cazul acesta nu există o contradicție. Pentru că România, de exemplu, anul acesta produce 22% uh, uh, cu trei mere mai puțin, iar uh, moldovenii pot să înlocuiască un măr din cele trei mere din care lipsesc din România. Deci nu există un pericol pentru piața europeană în general, nici măcar pentru piața din România, cu atât mai mult pentru piața franceză, italiană sau restul. Chiar dacă ar exista, să spunem, o mică influență asupra prețului european, avem interese care merg mult mai departe decât acest mic contingent, pentru că e un gest simbolic pentru stabilitatea Moldovei, cantitățile sunt infime chiar dacă ar uh, fi de plătit un preț, ceea ce nu e cazul. Ar merita să facem acest lucru pentru a stabilita o societate rurală, un gest mic care nu ne costă nimic. Și este și interesul nostru ofensiv. E vorba de afaceri europene, firme europene în Moldova, avem un interes de securitate în Moldova, avem un interes uh, contra migrației excesive din Moldova. Deci avem multe interese pentru un efort minim. Deci este interesul nostru european și facem un gest care pentru ei ar putea să fie important și nu ne costă aproape nimic. Sunt de acord cu dumneavoastră, sigur că noi reprezentăm popoarele Europei, dar de data asta chiar nu aveți dreptate. Adică nu suntem în pericol și nu punem în pericol agricultura franceză sau economia europeană sau piața europeană. Mulțumesc. Mulțumesc cu mult. Bun, vom vota mâine dimineață la ora 10 pe marginea acestui raport. Aș uh, dori să accentuez uh, ce a spus raportorul la început. Am, promit, am primit o scrisoare de la Kunz Council, care a fost de acord cu această propunere, fără niciun fel de amendamente. Așa încât putem uh, să facem pași înainte foarte repede. Deci, cum spuneam, vom vota mâine și să trecem la următorul punct din ordinea de zi, punctul 13, și anume revizuirea politicii europene de vecinătate. Coordinat, coordonatorii au hotărât azi dimineață să nu prezinte o poziție pe marginea raportului redactat de AFET. N-am căzut de acord cu Comisia AFET asupra unei deosebiri foarte clare uh, a competențelor uh, a competențelor uh, generale politice și a competențelor comerciale. Așa că iată ce am hotărât. Am hotărât ca afetul să facă un raport privind politica generală fără să aibă elemente legate de politica comercială iar noi, uh, Comisia INTE, INTA, să ne adoptăm propriul nostru raport sau o rezoluție, o să vedem. Noi fiind Comisia care suntem competentă în acest domeniu. O să facem acest lucru din proprie inițiativă, astfel încât jurisdicția noastră, competența noastră să rămână intactă. Ne vom concentra asupra chestiunilor legate de aspectele comerciale în revizuirea politicii europene de vecinătate Cred că este o soluție rezonabilă dacă am fi emis doar o singură poziție, a fetul ar fi putut să voteze pe marginea poziției noastre, dar n-am fi avut nicio garanție că subiectele noastre ar fi fost incluse în uh, raportul final. Cred că este o soluție bună să ne facem noi propriul nostru raport așa încât o să avem o discuție inițială ca să vedem uh, cum va arăta următorul nostru raport. Și acum dau uh, cuvântul raport, coraportorului, doamna Arena. Mulțumesc, domnule președinte. Ce propuneți dumneavoastră mi se pare interesant Totuși, cred că ar trebui să avem grijă să existe o coerență a politicilor, pentru că atunci când vorbim de politica de vecinătate și doamna comisar uh, s-a referit la acest lucru mai devreme, dimensiunea comercială este o dimensiune care face parte dintr-un tot, un tot politic care se relaționează la evoluția politică și democratică din uh, anumite țări în politica de vecinătate și mai ales în ceea ce privește partea sudică a acestei politici, pentru că aici mă voi concentra, Există un principiu important care spune că cu cât mai multe progrese face o țară în respectul valorilor democratice și drepturilor omului, cu atât va avea un mai, acces mai bun la piața europeană. Este un principiu la care trebuie să ținem și dacă avem politici comerciale cu aceste țări, trebuie să vedem care este evoluția valorilor democratice și a drepturilor omului, pentru că sunt importante. După diversele revoluții care au avut loc uh, în bazinul mediteranean, uh, trebuie să ne întrebăm care au fost avantajele sau inconvenientele unei politici comerciale în acest cadru și în acele locuri. Vorbesc, bineînțeles, de unele țări cu care avem deja acorduri dar uh, vorbesc și de altele pentru care aceste acorduri sunt abia în fază de embrion. Uh, mă gândesc la situația israelo-palestiniană, de exemplu. Aici avem niște acorduri de ani de zile, sunt anumite acorduri care au fost actualizate ca parte a negocierilor de pace sub uh, auspiciile uh, uh, unora și ale altora, trebuie însă să cerem o evaluare a acestor acorduri, așa în sensul celor spuse mai devreme uh, pentru că aceste acorduri trebuie să întărească valorile democratice și uh, drepturile omurilor, omului în toate aceste țări, pentru că altfel nu putem să facem pași înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Maria! Și acum, domnul Lanzbergis. Mulțumesc, domnule președinte. Cineva mi-a spus acum câteva zile că trăim uh, în epoca titlurilor mari de ziar și este foarte greu să te gândești sau să scrii un raport când trăiești într-o asemenea epocă, mai ales când vorbești despre țări cum ar fi Ucraina sau Georgia, unde evenimentele se desfășoară cu multă rapiditate în fiecare zi și trebuie să luăm hotărâri în funcție de aceste evenimente. Cred că Uh, am uh, avut, uh, eu știu, relații bune cu țările din parteneriatul estic în ceea ce privește mai mult pentru mai mult și putem să le acordăm în continuare sprijin. Este drumul corect când vorbim despre Ucraina, când vorbim despre agenda reformei care urmează să fie anunțată, poate chiar luna aceasta, și care merge pe linia a celor spuse. Dar văd o altă problemă și i-am spus-o și doamnei comisar Malmström dacă, mai ales acum, ar fi negocieri privind o cooperare uh, profundă, întărită sau o, un alt fel de cooperare cu Rusia în contextul crizei din Ucraina, asta ar ucide cu totul parteneriatul estic. Ce mesaj am transmite dacă am începe discuții cu Rusia în acest moment? în momentul în care a invadat diverse zone din Ucraina, când nu respectă acordurile de la Organizația Mondială a Comerțului, cum spunea și doamna comisar, dacă am avea o cooperare mai profundă cu Rusia, ce mesaj le-am trimite noi țărilor partenere din parteneriatul estic. Deci, în primul rând, trebuie să vedem ce facem cu Rusia și apoi o să fie clar pe ce cale o apucăm cu parteneriatul estic. Cum spuneam mai devreme, cred că mergem pe calea corectă, aceea dinainte, dar totul depinde acum de ce vom face cu Rusia. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Saadil. Domnule președinte, doi dintre noi ar dori să vorbească în numele ECR. Deci o să vorbească unul acum și apoi celălalt în dezbateri. Uh, uh, vreau să știu dacă permite și altor persoane să participe la dezbatere. Deci acum o să-i dau cuvântul colegului meu din Belgia și vă rog, puneți-mă pe listă pentru următoarea rundă. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, uh, că mi-ați dat cuvântul. Este foarte adevărat și ne-am împărțit sarcinile între noi el se ocupă de Orient și de zona meridională, eu voi vorbi de Sud. Politica de vecinătate este o temă foarte importantă pentru ECR și pentru partidul pe care îl reprezint eu. Trebuie să evaluăm și să reexaminăm această politică ca să o putem îmbunătăți dintr-o perspectivă critică. Există patru sau cinci chestiuni care mi se par importante. În primul rând, integrarea economică. Trebuie să ne punem o întrebare. Ce a făcut politica actuală pentru integrarea economică? Ce n-a funcționat și ce putem promova integrarea economică cu țările partenere? Numărul 2 de care vorbea și doamna Arena. Democrația. Democrația în regiune, e bine, dorim să o întărim, pentru că a avut loc o serie de tulburări în lumea arabă și deci este de dorit să ne gândim la rolul pe care îl poate juca comerțul pentru a întări viitorul democratic. Numărul 3, care e foarte important pentru noi. E vorba de infrastructură. Uniunea Europeană, Banca Europeană pentru Investiții au finanțat acolo proiecte, proiecte de infrastructură în țările beneficiare ca să îmbunătățească și uneori chiar să construiască infrastructura de bază. În ce măsură au favorizat dezvoltarea economică? Ce putem îmbunătăți? Și punctul numărul 4, uh, IMM-urile. Rolul IMM-urilor este foarte important pentru noi în aceste țări. IMM-urile sunt importante și pentru Europa, firește, dar ce putem să internaționalizăm IMM-urile, cum le putem ajuta să joace un rol la nivel internațional. E o problemă pentru Comisia Europeană. Comisia Europeană are oare pro- proiecte în acest sens? Serviciul European de Acțiune Externă are proiecte în acest sens? Oare care ar putea să le ajute pe, să ajute IMM-urile? Numărul 5, agricultura un mare număr de țări din vecinătate exportă produse agricole către Europa. Uneori e vorba de mici uh, fermieri, nu numai de mari latifundiari, dar pentru ei este foarte greu să îndeplinească toate condițiile sanitare și fitosanitare ale Uniunii Europene, pentru că standardele sunt foarte sus și e bine așa. Deci întrebarea mea este în ce măsură politica de vecinătate poate să-i ajute pe acești mici fermieri să respecte respecte normele și dacă am făcut oare noi destul în acest sens în trecut, cum putem remedia. Am cinci chestiuni, cum am spus deja, și în concluzie mă bucur foarte mult să facem propriul nostru raport fără să ne combinăm cu afetul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu mai dorește nimeni uh, altcineva să ia cuvântul. Mulțumesc, Ben, care are cuvântul domnul Helmut Scholz. Îmi cer scuze pentru raportorii din umbră. Am de menționat trei chestiuni scurte. Pentru că s-au mai spus lucrurile astea și în discuția în, la audierea doamnei Malmström. Trebuie să luăm uh, cu seriozitate lucrurile în sud și în est S-au schimbat foarte multe lucruri și trebuie să vedem în ce măsură politica de vecinătate a promovat uh, stabilitatea și democrația acestor stări, cu în ce măsură a contribuit la ele. Nu vreau să analizez diversele instrumente comerciale, dar, uh, după părerea mea, rezultatul e destul de nemulțumitor, chiar nesatisfăcător. Hmm, mass media spune că procesul uh, lui Hosni Mubarak a fost ultima, încerc, ultima atentat uh, la democrația din Egipt după ce primăvara arabă a dat greș. Și atunci, în ce măsură uh, dăm noi formă cooperării economice cu aceste țări? Uh, și cu cele din uh, Orientul apropiat, dacă ne gândim la Liban și la Israel și la Palestina și nici măcar nu o să mai menționez Libia. Așa că ce poate face comerțul și ce nu poate face comerțul? și cum, cum ar trebui să fie folosit comerțul ca un instrument uh, politic, uh, ci ca un instrument de a crea parteneriate economice. Uh, și cred că nici în Est lucrurile nu sunt suficiente. Să analizăm situația din Moldova, din munții Cau, din țările din zona Caucazului. și nu știu dacă raportul nostru o să poată contribui cumva la summitul de la Riga. Uh, există, cred, un calendar și întrebarea este următoarea. Acceptăm ideea că uh, americanii să se ocupe de instalațiile nucleare din Ucraina și uh, europenii să nu fie deloc uh, amestecați în chestia asta, care va fi forma politice energetice, adică uh, Abia aștept uh, acest raport și voi contribui la acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Zahradil. Am de spus câteva cuvinte despre, despre vecinătatea estică și sudică. Principiul uh, care ne ghidează în politica comercială este următorul, și anume că nu uh, e bine să avem o singură măsură pentru toată lumea dacă analizăm situația țară cu țară, atunci vă dați seama imediat și noi ne dăm seama imediat că țările acelea au situații diferite și urmăresc interese diferite. În țările din Est, chiar și între ele, chiar și între țările din zona Caucasului, Armenia, Azerbaijanul, Georgia, există diferențe între ele. Deci trebuie să facem diferențe între ele și trebuie să le evaluăm una câte una, adică nu să le punem pe toate la un, un loc într-un singur coș. Pentru că uneori, făcând asta, rezultatele sunt nesatisfăcătoare. Am uh, menționat deja apetitul imperial rusesc. Se vede foarte bine că e aici, lângă noi, uh, în anumite țări din Est și ar trebui să evităm să facem greșeli. Am făcut unele greșeli și ar, ar trebui ca în anumite țări uh, să nu, punem, să nu împingem țările într-un colț în care trebuie să hotărască ori, ori. Ar trebui să găsim uh, o cale care să le permită acestor țări să, con, să aibă relații bune cu Uniunea Europeană Uh, relații comerciale cu Uniunea Europeană și în același timp să nu alienăm, să nu se alieneze de alte posibile legături sau alte posibile apropieri, ca să zicem așa. În ce privește vecinătatea sudică, am început tot acest proces când în aceste țări exau, existau niște conducători uh, laici uh, care erau de fapt dictatori uh, autoritari care erau produsul războiului rece. Lucrul acesta s-a schimbat total în uh, ultimii doi ani. Din păcate însă, după plecarea acestor dictatori laici, au sosit uh, la putere fundamentaliști radicali, nu în toate cazurile, firește un exemplu de succes uh, este Tunisia, unde avem o democrație parlamentară, uh, un mic sistem uh, cu mai multe partide, alegeri aproape libere, care sunt pe măsura unor standarde, însă în, în Libia este un eșec total al statului. Iar Egiptul e un caz excepțional. Stabilitatea de acum uh, a fost plătită cu un preț foarte, foarte mare, ceea ce înseamnă restrângerea unor drepturi civile sau unor drepturi politice. Și cred că și aceste state trebuie evaluate individual, iar Siria este uh, într-o stare de război civil, deci ar trebui să încurajăm exemplele pozitive, să le dăm ceva vizibil, să le oferim ceva care e palpabil, dar să evităm susținerea unor elemente ostile Uniunii Europene și ostile valorilor pe care încercăm să le urmărim Cam asta ar fi tot și niciodată n-am susținut folosirea comerțului ca instrument politic, dar în anumite cazuri ar putea să fie justificat. Și în primul și în primul rând, fiecare țară trebuie tratată individual în funcție de propriile preferințe, comportament și de situația din stara respectivă ca și de standardele atinse de statul respectiv. Mulțumesc. Mulțumesc Comisia. Dorește cineva din partea Comisiei să spună câteva cuvinte? Perfect, vă rog. Um, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Să începem cu estul. Într-adevăr, se au întâmplat multe între summitul de la Vilnius și cel de la Riga unele mai bune, altele mai rele. Așadar, sigur că salutăm acest viitor raport și vom coopera pe cât ne stă în putere, dacă Parlamentul și-o va dori. E clar că există căi diferite pe care au apucat-o partenerii noștri este Georgia și Moldova, au aceste Uh, acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Ucraina se pregătește pentru anul viitor. Belarus și Armenia au ales Uniunea Eurasiatică. Asta nu înseamnă că îi pedepsim, din potrivă. Continuăm să-i ajutăm. Nici măcar nu eliminăm preferințele pentru Armenia, cât despre Azerbaijan și a exprimat dorința de a înlocui acordul de asociere propus pune într-o agendă strategică de modernizare, pentru că este o țară strategică pentru noi. Deci, cu aceste țări, împreună cu ele, revizuim și adaptăm politicile la noile împrejurări și la dorințele lor. Aș spune că atunci când e să venim la întrebările domnului Lunes, da, în primul rând vreau să spun că, da, ajutăm IMM-urile, Comisia are un program întreg numit COSME, care înseamnă competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor cu 2,3 eh, miliarde de euro pe următorii șase ani din care o sumă însemnată e alocată Estului. Dacă doriți, vă pot trimite în scris detaliile. Eh, la fel, pentru a doua întrebare, ce anume facem ca să ajutăm la exportul uh, produselor agricole în mod eficient și a promova standardele europene în ce privește siguranța sanitară. Da, sigur că ajutăm uh, după cum putem. E parte a acestor acorduri de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Avem asistență tehnică. Sunt bucuros să spun că în cazul Moldovei și a Georgiei s-au făcut multe progrese uh, deja vizibile cu nouă produse de origine animală exportate, care nu erau uh, exportabile anterior, tocmai din aceste motive. Și suntem gata să vă oferim mai multe informații și aici. Cât despre comentariile domnului Landsbergis privitoare la relațiile cu Rusia, cred că trebuie să facem deosebire între două lucruri foarte diferite. Una e să vorbim cu Rusia și niciodată nu am refuzat dialogul cu Rusia, după cum știți Iată, face parte din procesul ministerial de la 12 septembrie. Avem uh, convorbiri unilaterale cu Rusia și Ucraina. Recent uh, am scris Rusie pentru că a păstrat tăcerea și totuși era vorba și despre interesul lor. Uh, suntem gata să rezolvăm orice cerere și probleme pe care ne semnalează ei în relația cu ei. Sigur, cu totul altceva e să ne gândim la negocieri comerciale uh, și mai ales o zonă de comer comerț liber și liber schimb. Aici nu mai intru în detalii, pentru că doamna comisar Malmström cred că va explicat de domnia sa în detaliu care era situația. Deci, în încheiere, salutăm angajamentul comisiei noastre, domnule președinte, și vă stăm la dispoziție ca să vă oferim ajutor dacă veți dori eu. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, uh, despre Sud. Da, mulțumesc. Acum despre vecinii noștri din Sud, uh, o completare la ce a spus colegul meu. Multe din ce a spus el se aplică și Sudului, de exemplu în ce privește asistența europeană pentru uh, mici exploatatori uh, agricoli. Uh, încercăm să ajutăm în ce privește infrastructura, ajutor acordat IMM-urilor. Uh, că există, sigur, diferențe în perspectivele istorice. Noi, europeni, am avut relații comerciale cu țările de la, din sudul Mediteranei, încă din anii 70 în multe cazuri, deci nu începem de la zero. Sau nu, relațiile noastre nu încep uh, doar de la primăvara arabă. Avem și relații cu reciprocități asimetrice în unele cazuri uh, Eh, avem acordul de liber schimb cu majoritatea acestor parteneri, excepțiile fiind Siria și Libia. Bun, e mai ales vorba de bunuri și comerț și am fost activi eh, împreună cu partenerii noștri și în lumina capacității și interesului demonstrat de aceștia pentru a consolida aplicarea acestor acorduri și pentru a extinde eh, prevederile în domenii non-tarifare, eventual cu noi elemente care fie eh, nu au existat până acum, fie că ne-am ocupat de ele doar în mod superficial în ce privește drepturile de proprietate intelectuală, de exemplu, sau achizițiile publice. Avem deci o abordare de tip liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Marocul. La fel am oferit acest statut Iordan Iordaniei, Tunisiei și Egiptului, trei alți partenerii noștri. Avem alte țări cu care nu avem acest lucru pe agenda, deci lucrăm uh, pe sectoare cu aceste țări sau avem un obiectiv uh, interimar de a susține aderarea la OMC a țărilor care încă nu fac parte din acest uh, organism. Comisia e gata, sigur, să stea alături de comisia dumneavoastră a Parlamentului în, în aceste chestiuni. Vă stă la dispoziție pentru informații, răspunsuri la întrebări. Oricum, cred că acordurile comerciale au fost uh, în beneficiul ambilor parteneri pentru că au promovat activitățile comerciale de investiții, însă, cu siguranță, nimic nu este perfect și continuăm să muncim pentru a susține partenerii noștri în reformele lor uh, juridice și economice și în procesul de a-și reglementa și ei piețele ca pentru a le alinia mai mult la uh, legile noastre. După cum am mai spus, le susținem și pentru a beneficia de ocazia oferită lor de uh, piața europeană. Multe din domeniile în care am făcut angajamente să ne deschidem piețele, de exemplu, cote tarifare pentru agricultură. Acelea nu sunt uh, realizate 100%, deci poate că există încă obstacole în uh, calea uh, ofertei partenerilor noștri. Cât despre nu, nord, est, vest, nu contează. Dacă aveți cerere de informații suplimentare, vă stăm la dispoziție. Doamna Arena, aveți remarci în încheiere? Da, mulțumesc și mulțumesc și Comisiei pentru disponibilitatea de care dau dovadă. Am doar o mică întrebare. În răspunsuri n-am auzit uh, niciodată chestiunea, vorbindu-se despre chestiunea drepturilor omului și a democrației. Am tot auzit vorbindu-se de piață, piață și iar piață. Poate aș fi dorit uh, să aud mai multe în legătură cu democrația, pentru că uh, E vorba de politicile de vecinătate și în astfel de politici chestiunea democrației este totuși esențială. Oricum, în cadrul acestei disponibilități, poate, uh, n-am înțeles eu bine, dar în disponibilitatea Comisiei euh, sper să pot auzi câteva cuvinte și despre democrație totuși. I just want to react to the words of... Vreau să reacționez, spune domnul Landberghis, uh, față de ce a spus domnul de la ECR în legătură cu diversele viteze ale țărilor învecinate din parteneriatul estic, sunt de acord cu acest concept și sigur că vedem acum că există abordări diferite și interese diferite. Pe de o parte avem Armenia, care hmm, privește spre est. Pe de altă parte avem Georgia sau Ucraina sau Moldova, Iată unde au fost recent alegeri și cred că asta e calea de a salvgarda conceptul parteneriatului estic, adică dacă examinăm uh, lucrurile de la caz la caz, fiecare țară în parte, ce a realizat și unde vrea să îmbunătățească lucrurile, cred că așa putem realiza, uh, salvgarda, mă scuzați, întreg parteneriatul acesta. Președintele, mulțumesc. Deci trebuie să combinăm punctele de vedere ale raportorilor noștri. ca să ajungem la o soluție comună. Poate până la summitul de la Riga din martie, ca să avem și noi o poziție clară în legătură cu comerțul și politica de vecinătate, dar sigur și în legătură cu modul în care comerțul poate susține evoluțiile din zona. Mulțumesc, deci voi încheia acest punct de pe de zi și trecem la punctul numărul 14, activitățile grupurilor de monitorizare, dar vă reamintesc avem posibilitatea, organizăm un cocktail uh, în afara sălii după încheierea reuniunii pentru a sărbători munca noastră rodnică în comisie de până acum. 14. Monitoring groups. Deci, punctul numărul 14. Activitățile grupurilor de monitorizare. Cred că aveți cunoștință de activitatea acestor grupuri. Așadar, Întreb doar dacă e nevoie de informații suplimentare în legătură cu Singapore. Se pare. Nu, am avut o reuniune cu șeful negociatorilor, spre domnul Marvin, avem textul pentru bunuri și servicii și textul pentru acordul de investiții după cum am auzit în această după amiază, totul depinde de uh, doamna comisar Malmström. Vom vedea dacă va sesiza curtea sau nu. Mulțumesc, domnul Winkler, în legătură cu China și Taiwan. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am avut o primă întâlnire oficială uh, din nou mandat a grupului de monitorizare pentru China. Noutatea ar fi că avem o structură nouă, avem relațiile cu China și cu Taiwanul. Avem o a avut o prezentare din partea Comisiei a stării actuale de lucruri în dialogul cu China și negocierile în legătură cu acordul de investiții și a avut o prezentare în numele reprezentanței comerciale a Chinei pe lângă Uniunea Europeană aici la Bruxelles și, de asemenea, am aflat sau cel puțin așa cred eu, că ar fi util să accelerăm puțin lucrurile și să vedem puțin mai multă hotărâre din partea partenerilor chinezi în aceste negocieri. Următoarea rundă de negocieri e prevăzută în ianuarie, după care vom avea o întâlnire a grupului de monitorizare și pe data de 9 decembrie organizăm o întâlnire a grupului de monitorizare în privința relațiilor cu Taiwanul. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum Helmut. Just one question. Dar o întrebare pentru domnul Winkler, spune domnul Scholz. am putut să particip la întâlnirea grupului de monitorizare. Vreau să întreb. Din partea chineză au fost remarci suplimentare? în legătură cu ce punct de vedere au ei în legătură cu accesul la piață și apoi ce se întâmplă cu uh, investițiile. Și a doua întrebare de la domnul Zahradil, câteva cuvinte despre grupul de monitorizare pentru Vietnamul, urmează eu să spun. Uh, uh, well, uh, I uh, could not be... Uh... Domnul Winkler, uh, Acum uh, nu sunt atât de expert încât să nu vă pot spune, uh, să, încât să vă, nu vă spun nimic, dar cu multe cuvinte. <laughs> Asta am încercat să fac, dar n-am reușit. Am primit asigurări în legătură cu dorința partenerilor noștri chinezi uh, de a face progrese în acest dialog <laughs> Nu știu exact cum să mă exprim, spune domnul Winkler. Asigurările sunt legate și de buna evoluție a relațiilor noastre, noastre politice. Se dă exemplul vizitei președintelui Republicii Populare Chineze la instituțiile europene. Asta ar fi o garanție a angajamentului partenerilor chinezi. Eh, ministerul eh, sau ministrul implicat în negocieri eh, a spus că un acord bazat pe chestiunile de investiții bilaterale va fi benefic pentru ambele părți. Cam atât vă pot spune la ora actuală. Mai mult în legătură cu soluționarea disputelor cu statul, statele investitoare nu vă pot spune. Mulțumesc și acum am la Asia. Vă rog, domnul care... Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că vă, mă voi lungi aici pentru că am destul experiență aici ca să vă spun că e periculos să, să te interpui între parlamentari și cocktailuri. Uh, bun. A existat o întâlnire cu, în, în care s-a ținut cont de ultimele evoluții din 21 octombrie și până acum în uh, noiembrie, când a avut loc ultima întâlnire, am avut o discuție în legătură cu multe din realizările de până acum, apoi ne-am ocupat și de provocările care rămân. În rezumat, s-au făcut progrese de la ultima reuniune a grupului de monitorizare a Asiei de Sud și până acum și în, din aprilie uh, acestui an. S-a modificat codul muncii pentru a permite libertatea de asociere, de negocieri colective, s-au creat noi sindicate, uh, inspecții de siguranță ale clădirilor au fost efectuate, o bază de date există acum pentru inspecțiile în fabrici și e disponibilă pe internet, totuși am fost informați că trebuie luate mai multe măsuri, cum ar fi o aplicare efic eficientă a codului muncii în Bangladesh, cu recomandările Organizației Mondiale a Muncii. Uh, acum se discută în uh, această lege în uh, Parlamentul Bangladeshului și se, trebuie să se garanteze drepturi egale pentru toți muncitorii și apoi victimele accidentului bine cunoscut de la fabrica din Bangladesh trebuie să primească despăgubiri și asistență Eh, familiile lor de asemenea trebuie ajutate. Cred că există îngrijorări pe baze reale. Dar continuăm să monitorizăm situația. Ambasadorul Bangladeshului va uh, dialoga cu Intercomisia în eh, ianuarie 2015, deci vă vom aduce la zi cu ce se va întâmpla acolo și sunt convins că cu toți avem nevoie de un pahar de tărie după această prezentare foarte rapidă. Mulțumesc, spune președintele, și uh, avem speranțe că lucrurile în Bangladesh uh, se vor îmbunătăți. Iată un mesaj pozitiv. Acum, domnul Zahra, din legătură cu Vietnamul. Mulțumesc. Domnul președinte, am avut uh, deja o întâlnire, o reuniune după alegerile din octombrie și probabil ne putem aștepta la încă două, trei uh, reuniuni dacă totul merge bine, după cum a spus doamna comisar Malmström și dacă negocierile se încheie în prima jumătate a lui 2015, dacă nu în primele trei luni. Așadar, planuim să ne întâlnim din nou la finalul lunii ianuarie 2015, pentru că cea de-a 11-a rundă va avea loc între 19 și 23 ianuarie și apoi vom vedea uh, cum continuăm. Probabil va sosi noul ambasador al Vietnamului la Bruxelles la începutul lui viitor. Așadar, Sigur, sunt convins că îl vom invita, poate nu pentru întâlnirea din ianuarie, ci pentru următoarea, în februarie sau martie. Cam atât, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Landsberg, în legătură cu Ucraina. Mulțumesc. Chiar ieri eh, am avut eh, prima reuniune a grupului de monitorizare și sunt recunoscător eh, colegilor din partea comisiei care au participat. Unul din invitați a fost domnul Balas, uh, președintele grupului de susținere pentru Ucraina, apoi uh, ambasadorul Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană a participat. Uh, principalul subiect al discuțiilor s-a referit la recentele alegeri și perspectivele unei agende reformatoare în Ucraina. Aproape toți participanții s-au referit la acest subiect după um, cele hotărâte în noiembrie. pe durata reuniunii s-a spus că Uniunea Europeană așteaptă un semnal uh, din partea Ucrainei de uh, voință politică de a întreprinde reforme, însă subliniez aici ce am spus și la acea întâlnire, și anume, există, cred eu, voința politică și asta am văzut foarte clar. Însă, bun, încă nu suntem siguri uh, dacă există și capacitatea de a întreprinde aceste reforme. Cred că Uniunea Europeană trebuie să sprijine Ucraina pentru a se asigura că există această capacitate. Mulțumesc! Yeah, thanks a lot. So that was uh... Mulțumesc foarte mult. Deci, Acesta a fost, au fost rapoartele de la grupurile de monitorizare. Este o muncă foarte importantă. Și acum am plăcerea să vă invit pe toți în afara sălii și pe cei din cabine să ni se alăture la un cocktail pentru a puncta uh, aniversarea primului program acestui uh, calendar uh, uh, fructuos pe care l-am avut până acum.